Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Aș vrea să începem reuniunea noastră și aș vrea să deschid astfel oficial reuniunea Comisiei pentru Afaceri Externe din această luni. Aș vrea în primul rând să vă rog să adoptăm ordinea de zi așa cum uh, o aveți în față. Dacă aveți comentarii sau sugestii, dacă nu, agenda este adoptată. Trecem la punctul 2, la comunicările președintelui. Când va veni domnul președinte Broc, o să avem uh, elemente suplimentare. În ceea ce privește punctul 3, aș dori să supun uh, aprobării dumneavoastră procesul verbal a reuniunii din 29 iunie, 15 iulie, 31 august și 14-15 septembrie 2015. Dacă cineva are comentarii, vă rog să le faceți acum. Nu este cazul, atunci aceste procese verbale ale celor patru reuniuni sunt considerate aprobate. Trecem acum la punctul numărul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba de implementarea și analiza strategiei UE Asia Centrală. Este vorba de un punct de pe ordinea de zi la care raportorul este colegul nostru de la Vers, Tamaș Meșerici, Bună ziua, Tamaș, bine ai venit și avem raportări din umbră avize de la DV, care a fost pregătit de domnul Gheorghe Schöpflin din partea PPE, la INTA David Borelli și la FAM doamna Julie Gerling de la ECR. Iar examinarea proiectului de raport și termenul de depunere a amendamentelor este stabilit pentru 17 noiembrie la ora 18. La acest punct de pe ordinea de zi vom combina așadar în primul rând examinarea proiectului de raport și apoi o prezentare, a doua prezentare a analizei făcute în regiune prin invitarea unor experți externi care sunt aici în primul rând așezați, așa cum ne-am convenit mai devreme și îl salut pe domnul Ios Bonsra, care este aici cu noi și pe Tica Serțvațe, care este și ea aici cu noi care se ocupă de implementarea strategiei și vom discuta uh, despre exact acțiunile Uniunii Europene și ale Parlamentului în uh, Asia Centrală. Vreau să salut și pe Mihala Romanovski, care este aici din partea fondului Marshall German și care a pregătit uh, o strategie UE Asia Centrală puncte de vedere al actorilor regionali, China, Rusia și interacțiuni ale Asiei cu Uniunea Europeană. Aș vrea să vă mai amintesc de asemenea că acest punct de pe ordinea de zi se bazează pe informația pe care am primit-o noi în Comisia pentru Afaceri Externe cu privire la revizuirea strategiei pe 1 iunie 2015 în prezența SAE-ului și a președintiei letone. În ceea ce privește audierea domnului Burian, care este reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală, care de asemenea a fost prezent aici pe 1 iunie. Aș vrea să dau cuvântul mai întâi raportorului, domnul Tamaș Meșerici, care ar putea să ne prezinte ideile principale din acest, din acest raport al său. Te rog, Tamaș. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. Deși uh, am încercat să vorbesc foarte pe scurt pentru că consider că uh, schimbul de opinii cu experții este mult mai util decât ceea ce vă spun eu, pentru că aceasta se pot citi în raport, vreau să mulțumesc totuși foarte mult pentru uh, activitatea secretariatului și pentru activitatea grupului nostru care a participat foarte mult pe această temă și uh, această chestiune având un impact foarte serios asupra textului. Există însă mai multe neclarități și aceste neclarități sunt desigur uh, în uh, răspunderea mea, dar o schimb, un schimb de opinii, cum este prevăzut acum, este o cale de a elimina aceste neclarități. Vreau să mulțumesc în primul rând și pentru oportunitatea pe care am primit-o de a vizita împreună cu Delegația pentru Asia Centrală această zonă. Vreau să mulțumesc foarte mult membrilor delegației UE Asia Centrală. Această vizită a fost foarte utilă și am avut foarte multe întâlniri de asemenea cu foarte mulți experți foști și uh, actuale oficiali în diferite guverne în aceste cinci țări pe diferite teme. Raportul din proprie inițiativă prevede ca strategia pentru Asia Centrală a Uniunii Europene să fie revizuită pentru că a ajuns acum în cel de-al șaptelea an al său. În ianuarie 2013, strategia Uniunii Europene pentru Asia Centrală a primit un raport de progres și noi am considerat că cel mai bun lucru pe care am putea să-l facem este să evaluăm această strategie bazându-ne pe raportul de evaluare care s-a făcut, fără să trecem neapărat prin toate punctele importante um, de colaborare cu toate statele din Asia Centrală, ceea ce nu înseamnă însă că în acest raport uh, veți găsi numai anumite elemente importante în legătură cu aceste țări, ci foarte multe lucruri care nu sunt prezente sunt de asemenea importante și uh, pot fi înțelese ca um, excluse din cauza limitărilor de spațiu pe care le-am avut în redactarea raportului. Sunt foarte bucuros de orice amendamente pe care le voi primi din partea colegilor din diferite grupuri și sper să avem acum un schimb foarte productiv de opinii și pe baza amendamentelor mai târziu. Vreau să subliniez trei puncte în legătură cu acest raport uh, în, din proprie inițiativă. Un uh, punct important este că salutăm și poate acesta este mesajul cel mai important pe care vreau eu să-l transmit. Salutăm în, aceast, în revizuirea strategiei uh, relația Uniunii Europene cu regiunea și activitățile între Uniunea Europeană care, în această regiune ar trebui să fie bazate pe o abordare de condiționalitate. Această regiune nu este o regiune istorică, după decuparea istorică a regiunilor, ci este mai degrabă o sumă de țări care au fost clasificate împreună mm, începând de la începutul secolului 21 și care au rămas în această grupă, fiind dat că fac parte dintr-o, din țări post-sovietice, din grupul de țări post-sovietice, dar pentru că au și foarte multe similarități în ceea ce privește provocările de siguranță, dezvoltarea economică, dezvoltarea socială și situația politică. Aceasta înseamnă, după părerea mea și după părerea colegilor mei, că are foarte mult sens să începem să uh, abordăm această, această grupă de țări pe o, într-o variantă mai condiționată, fără să avem o cooperare regională totală în toate domeniile de activitate, ci să găsim tocmai acei parteneri potențiali pentru cooperarea regională care sunt gata să se asocieze pentru un proiect dat. Iar uh, în momentul în care am stabilit un nivel de cooperare în această regiune la un anumit, pe un anumit domeniu, atunci s-ar putea să obținem și rezultate mult mai bune dacă această cooperare este sporită, care de multe ori, uh, din păcate, în multe domeniile prioritare în care se implică Uniunea Europeană în relațiile sale uh, cu alte țări, nu funcționează așa cum ne-am dorit. Am recunoscut în primul rând importanța strategică a acestei regiuni, care însă, deși nu s-a micșorat, s-a modificat foarte mult încă din 2007. În acea perioadă, problemele Afganistanului și probleme strategice și de geopolitică dominau uh, sfera politică, dar acum uh, aceste provocări sunt mai degrabă de altă natură, de natură politică. Nu am uh, introdus foarte multe elemente în acest punct de vedere în raport, dar sunt sigur că amendamentele colegilor vor aduce exact această componentă. În al treilea rând, aș dori să subliniez că problema majoră cu care ne confruntăm în regiune în momentul de față este că avem uh, o încălcare sistematică a drepturilor omului în această regiune, cu o excepție foarte mică și parțială a Kirghistanului. Toate celelalte țări uh, încalcă aceste drepturi și ceea ce vedem noi este o stagnare. Nu vedem nicio îmbunătățire, de fapt, în această dimensiune atât de importantă care este cea a drepturilor omului. În ciuda faptului că prin diferitele um, instrumente pentru dezvolt, cooperarea uh, și dezvoltarea cooperării mai multe, um, mai multe opțiuni care însă n-au fost folosite. Pentru că foarte mulți experți care merg la fața locului ne spun că lucrurile nu se schimbă și că, din păcate, acesta ar trebui să fie unul din elementele cele mai importante ale condiționalității atunci când uh, se vorbește despre o angajare mai puternică în regiune. Aceasta nu înseamnă că Uniunea Europeană nu mai trebuie să se angajeze în această regiune. Salutăm dezvoltarea uh, și ajutorul pentru dezvoltare care a fost sporit în acest ciclu dar considerăm că aceste ajutoare trebuie să fie mult mai bine țintite, trebuie să ajungă mai ales la acele guverne care sunt gata să se angajeze în combaterea sărăciei și care sunt gata să ia măsuri anticorupție. Pentru că acestea dau roade la fața locului. Aș vrea acum să continuăm uh, discuția și cu colegii experți. Abordarea diferențiată și condițională pe care am uh, sugerat-o noi ar putea să fie o contribuție foarte importantă la uh, schimbarea viziunii Americii asupra acestei regiuni, pentru că și guvernul actual și guvernele trecute au încercat mereu să trateze această regiune ca una uh, uniformă și să îmbunătățească cooperarea cu această regiune, dar acum se recunoaște faptul că nu se poate avansa așa și că este nevoie de o abordare diferențiată. Astfel, s-ar putea să mergem în aceeași direcție, direcție paralelă cu America și acest lucru ar fi foarte bun și aș vrea să îl susțin. Mulțumesc, spune președintele domnului Meserici. Înainte să dăm cuvântul experților noștri din sală, Aș vrea să-i rog pe cei doi raportori din umbră, în primul rând uh, în numele lui Edward Cucan, care nu este astăzi aici, care este coordonatorul de la PPE uh, și domnul coordonator de la PPE, domnul Preda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele domnului Cucan, aș dori să mulțumesc foarte mult domnului uh, Cucan pentru acest raport. În calitate de raportor pentru politica de vecinătate și revizuirea acesteia, Domnul Cucan consideră că e important să ne uităm la regiunea care este constituită din vecinii vecinilor noștri. El spune, de fapt, că acest raport a fost uh, împărțit în teme și apoi uh, repartizat pe specificități de țară și reflectă foarte bine realitățile de la fața locului. Asia Centrală este o regiune care are o dinamică foarte diferențiată și de aceea este nevoie și de o abordare ca atare și foarte flexibilă pentru fiecare țară. Domnul Cucan consideră de asemenea că există trei puncte pe care ar dori să le sublinieze în acest raport, în primă instanță. În primul rând, acțiunea externă a Uniunii Europene în Asia Centrală ar trebui să fie mai bine coordonată, mai coerentă și mai vizibilă. Aceasta este calea de a avansa pentru a folosi bine aceste instrumente de politică externă. Aceste proiecte care au fost de succes în educație, de exemplu, în contactele uh, de la uh, om la om și în gestiunea mai bună a frontierelor ar trebui să fie continuate. În al doilea rând, anumite evoluții pozitive în anumite țări ale regiunii ar trebui să fie remarcate și uh, în același timp apreciate printr-un, printr-o reacție din partea Uniunii Europene, care ar putea consta într-un dialog constructiv în cazul în care statul de drept, o bună guvernanță și respectarea drepturilor omului uh, sunt uh, chestiuni uh, care sunt deja considerate bune. Apoi s-ar putea ajunge la o colaborare mai bună interregională dacă există și o mai bună interconectare între acestea. Țările au probleme comune și de aceea o cooperare regională ar putea să fie o cale de a avansa. În acest sens, domnul Cucan consideră că Uniunea Europeană are foarte multe bune practici pe care ar putea să le împărtășească partenerilor noștri din Asia Centrală și uh, mă bucur de multe amendamente, spune domnul Cucan uh, prin vocea domnului Preda și sper foarte mult să putem avansa pe acest raport. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, Cristian, și acum aș dori să dau cuvântul raportorului nostru din umbră, din ALDE, din partea ALDE, domnul Nart. Vă rog. Après. Ah, ok, pardon. După aceea am înțeles, spune președintele. Bine, după experți. Atunci, doamna Mânescu văd că nu este în sală. Doamna Iaconsari este aici? Da. Ah, bun, nu este. Atunci haideți să ascultăm experții. Mai întâi să-l ascultăm pe domnul Mostra. 5 până la 7 minute, vă rog, fiecare. Mulțumesc, domnule președinte. Programul uh, de monitorizare al Asiei Centrale a urmărit implementarea strategiei Uniunii Europene pentru Asia Centrală în ultimii ani. Cu această ocazie însă trebuie să spun că am urmărit și proiectele de raport ale Parlamentului European în domeniu în ultima vreme și unul a fost analizat înainte. Cred că acestea au puncte excelente pe care le salutăm cu această ocazie. În ultimii șapte ani, Uniunea Europeană a fost uh, foarte de succes în Asia Centrală și uh, au reușit să facă proiecte, să inițieze proiecte și uh, în cadrul colaborării uh, la fața locului. Există însă și o altă parte, și anume a partea impactului limitat, adică Uniunea Europeană nu a importat gaz din Asia Centrală, regiunea a devenit mai instabilă, democrația este considerată ca o amenințare de către guvernele din Asia Centrală Strategia pentru Asia Centrală și uh, relațiile internaționale cu Asia Centrală ar putea să fie considerate oarecum stranii, pentru că foarte multe țări care sunt foarte, actori foarte importanți uh, gândesc uh, în politici mai largi, în viziuni. Și uh, Statele Unite au uh, o strategie pentru Asia Centrală, de asemenea și China, cu, asociată cu foarte multe fonduri și toate acestea sunt părți din politici sau chiar documente ca atare. Uniunea Europeană are însă o strategie foarte complexă cu șapte priorități, unele dintre ele nefiind însă foarte realiste. Problema pentru Uniunea Europeană este că acum, după multe revizuiri și foarte mulți ani, e foarte dificil să mai dăm înapoi. Deci, ori avem un uh, proiect uh, politic de la care nu dăm înapoi, ori avem o strategie adevărată cu jaloane, cu uh, Uh, instrumente de măsurare a obiectivelor realizate. Sunt absolut de acord cu raportorul care spune că relațiile bilaterale și uh, diferențierea, abordarea diferențiată este calea. Câteva, linii, câteva cuvinte despre fiecare țară. Kazakhstanul, cea mai importantă țară pentru Uniunea Europeană, uh, Uniunea Europeană chiar dorește să aibă din scopuri economice o ambasadă acolo. Uniunea Europeană este cel mai mare investitor și cel mai mare partener comercial. Însă Kazakhstanul a ieșit oarecum din această strategie și a fost văzut ca un partener direct. Kyrgyzstanul a dat multe speranțe de democratizare, este cea mai deschisă țară din toate cele cinci, însă aici procesul de democratizare este acum în pericol și țara devine din ce în ce mai uh, dificil de lucrat, uh, de, de cooperat cu ea. Tajikistanul uh, este de asemenea o țară foarte săracă, precum și uh, ca și vecinul său Kirghistanul, care a avut alegeri de curând, de altfel, dar avem uh, foarte multe probleme în această țară, în Tajikistan, probleme care duc la conflicte, Afganistanul fiind vecin, aceasta a dus la o instabilitate foarte clară, relații foarte proaste cu țările vecine, cu Uzbekistanul și altele. Și apoi problema comerțului o problemă foarte mare. Uniunea Europeană nu are o delegație în Turkmenistan, care este următoarea țară pe care vreau să o analizez. Mi s-a părut straniu că una din bazele importante ale strategiei Uniunii Europene în regiune a fost energia. Dacă ar trebui să avem o relație energetică dincolo de Kazakhstan, care se bazează pe petrol, atunci ar trebui să fie Turkmenistanul următorul pe listă și nu s-a investit în, uh, din motive financiare, din câte înțeleg, în această relație. Iar Uzbekistanul, ultima și uh, din cele cinci țări, a fost foarte problematică, conlucrarea cu ea, sancțiuni foarte mari, uh, masacru din 5 iunie de acum câțiva ani uh, a dus la sancțiuni care au fost ridicate între timp, însă Uniunea Europeană nu poate să se bucure de o relație chiar înfloritoare cu Uzbekistanul. Cooperarea regională însă, aici sunt destul de sceptic, pentru că eu cred că este nevoie de o evaluare foarte puternică a ceea ce facem. Avem un program um, legislativ, un program de educație, un program pe mediu și pe lângă aceasta este nevoie de investiții în programele de gestiune a frontierelor. Rezultatele însă până acum au fost foarte modeste și pentru că țările din Asia Centrală nu sunt foarte bucuroase să colaboreze una cu alta și pentru că cooperarea regională nu a mers cum trebuia. În general, Uniunea Europeană sau țările externe au fost cele care au dat imboldurile la colaborarea dintre țări. Nu avem în momentul de față o viziune foarte clară asupra acestor programe dar uh, și am încercat să fim cât se poate de flexibili, însă regiunea nu poate să însemne neapărat aceste cinci țări, poate să introducă, de exemplu, și Afganistanul și o parte din uh, Mongolia sau Azerbaijanul sau altele. Deci e nevoie de flexibilitate aici. Ultimul punct despre care aș dori să vorbesc este asistența uh, pentru dezvoltare între 2007 și 2013, Uniunea Europeană a investit 750 de milioane în Asia Centrală. Această sumă a fost dublată de către politicile naționale ale statelor membre pentru cinci țări, cele cinci țări. Iar Uniunea Europeană a învățat multe în acești șapte ani și între timp s-a venit cu un plan de dezvoltare și economică pentru șapte ani, care însă se concentrează numai pe patru țări, Kazakhstanul nu va primi fonduri directe și uh, Turkmenistanul nici el nu va primi uh, fonduri directe din cauza uh, nivelului de venituri. Uniunea Europeană are învățat însă să pună mai puține priorități, pentru că înainte avea un evantai foarte larg de priorități cu foarte puține fonduri și deci cu un impact foarte mic. Acest lucru se modifică, se schimbă acum. S-a crescut de la 750 de milioane la un miliard. Am trei întrebări și cred că trebuie să răspundem exact la aceste trei întrebări. Care este motivul în spatele acestei creșteri? Știm că este foarte dificil să se lucreze în domeniul de dezvoltare în Asia Centrală. Corupția este în floare și e vorba de o, o țară și jumătate care a fost abandonată în ultimii ani care este, de fapt, motivul pentru care revine acest interes? O a doua chestiune interesantă este cea legată de susținerea bugetară. Uniunea Europeană este, poate, unul din cei doi uh, furnizori uh, care are un buget uh, pe lângă Banca Mondială în Asia Centrală pentru Kirghistan și Tajikistan, care sunt, de fapt, concentra, pe care se concentrează ajutorul pentru dezvoltare, fiind cele mai sărace. Mă întreb însă dacă o abordare mai pragmatică nu ar fi poate mai eficientă ținând cont de toate opțiunile. Și ultima întrebare pe care vreau să o pun în legătură cu Uzbekistanul. Această țară nu a primit aproape niciun ajutor pentru dezvoltare din partea Uniunii Europene sau din partea altor donatori, iar acum deodată primește 186 de milioane de euro în următorii șapte ani. Care este motivul pentru această schimbare de politică? Mă interesează să știu. Cineva mi-a spus uh, că e vorba de calcularea calculul pe baza numărului de locuitori și uh, stadiului de dezvoltare, deci o abordare tehnocrată. Însă cred că este foarte important ca Uniunea Europeană să răspundă la aceste întrebări și, uh, de asemenea, trebuie să știm că ajutorul pentru dezvoltare trebuie să fie legat de politicile prezentate. Și, în concluzie, aș vrea să mă concentrez în următorii ani să ne concentrăm pe parteneriatele bilaterale care să se bazeze pe valori democratice și pe drepturile omului. Vom învăța mai multe despre aceasta cu siguranță din partea colegului meu, iar uh, cooperarea în domeniul securității este de asemenea foarte importantă și prevenirea conflictelor, pentru că vorbim aici de o regiune care este foarte vulnerabilă față de conflicte, este o regiune foarte instabilă, deci Uniunea Europeană ar putea să își joace cărțile puternice aici. Și a treia chestiune importantă, o politică de dezvoltare foarte eficientă în care educația joacă cel mai important rol, pentru că viitorul uh, locuitorilor acestei regiuni depinde de contribuția Uniunii Europene în domeniul educației. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Bonstra, inclusiv pentru că ați respectat timpul de intervenție și o rog acum pe doamna Zervațe să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Regiunea Aziei Centrale este poate regiunea cea mai complexă din lume. Cele cinci state din Asia Centrală au fost conduse de guverne autoritare sau semi-autoritare. În ciuda schimbărilor care s-au produs în Uzbekistan și în ce privește renunțarea la tortură în Tajikistan și Uzbekistan, problema drepturilor omului rămâne foarte sumbră este nevoie de bună guvernanță în ce privește strategia Uniunii Europene față de această regiune încă din 2007, pentru că protecția drepturilor omului nu este o națiune abstractă și doar statele cu instituții funcționale, cu parlamente, cu o bună guvernanță pot să apere drepturile fundamentale. Kazahstanul a cunoscut o dezvoltare economică importantă <clears throat> și devine un jucător tot mai important, dar în ce privește protecția drepturilor fundamentale, libertăților fundamentale, mass mediei și pluralismului, există încă probleme. Kirghistanul este considerat a fi țara cea mai deschisă din regiune. Dispune de un, parlament, de un sistem parlamentar, dar există încă ă, probleme legate de drepturile omului, ă, nu există libertate pentru grupul LGBTI, există în statele vecine un stat și ă, un guvern islamic care și-a pierdut până la urmă puterea în urma alegerilor din Tajikistan. Pentru că aici există o lege care a fost adoptată și care interzice până la urmă uh, organizațiile teroriste sau considerate a fi teroriste. Deci, uh, în această uh, zonă Există în continuare probleme, există o oprimare a jurnalismului independent, internetul este controlat de către autorități, există violență în închisori. În Uzbekistan și în alte regiuni există o violare a drepturilor legate de libertatea de exprimare, există uh, o extindere arbitrară a pedepselor cu închisoarea Există o persecuție la adresa reprezentanților societății civile și jurnaliștilor, o uh, acuzare uh, continuă a activității ONG-urilor. Activitatea lor este obstrucționată. Opoziția politică a fost eliminată, practic, în întreaga regiune. În ultimii 10 <laughs> ani uh, s-a vorbit uh, tot mai mult despre stabilitate și despre respectarea drepturilor omului. Dar uh, există în clipa de față și exemple din nordul Africii în ce privește fragilitatea unor forțe politice. Uniunea Europeană a stabilit un dialog politic încă la finele anilor 90 cu statele din această regiune. Au fost semnate acorduri de cooperare. Și începând cu 2007 există acorduri inclusiv în ce privește respectarea drepturilor omului. Relațiile Uniunii Europene cu această regiune s-au dezvoltat începând cu iulie 2015, dar este nevoie de uh, democratizarea acestei societăți, de bună guvernanță, de respectarea drepturilor fundamentale în Asia Centrală. De fapt, există multe provocări pe care Uniunea Europeană nu le-a abordat uh, suficient de profund. Este nevoie de mai mare deschidere uh, față de această regiune. Sistemele democratice trebuie să prindă rădăcini în această regiune a Asiei Centrale pentru că acest lucru să devină posibil, este nevoie de o susținere politică și financiară pentru reprezentanții societății civile. Uniunea Europeană acordă un sprijin chiar la, majorat cu 56% pentru guvernele din Asia Centrală până la un miliard de euro, dar această creștere nu se reflectă și în asistența financiară din partea guvernelor către organismele societății civile. Există în continuare o hărțuire, o intimidare a activității ONG-urilor, o legislație restrictivă societatea civilă trebuie să fie susținută pentru a își crea capacitatea de funcționare. În concluziile Consiliului Ministrilor de Afaceri Externe, Uniunea Europeană subliniază că Asia Centrală este considerată o regiune de importanță strategică care trebuie întreținute relații puternice și stabile. Este nevoie de legături între Uniunea Europeană și regiunile din Asia Centrală pentru ca stabilitatea să poată fi consolidată. Dar atâta timp cât nu există instituții funcționale, un parlament puternic, este în continuare uh, o problemă riscantă pentru Uniunea Europeană și statele membre. Președintele, mulțumesc doamnei Șerbațe pentru uh, prezentare și dau cuvântul domnului Romanovski. Mulțumesc, domnule președinte. Noi trebuie să analizăm politica Uniunii Europene și în ce privește relațiile um, uh, cu Rusia, cu China, uh, acestei uh, zone. Pentru că de fapt, în uh, Asia uh, Centrală există o populație importantă în raport cu populația globală. Rusia nu uh, are o strategie pe care să putem să o denumim drumul mătăsii, o strategie propriu-zisă față de Asia Centrală, dar Există anumite proiecte de integrare, cum ar fi uh, Uniunea Eurasia. Rusia are în Kazahstan, Tajikistan și Kirghistan facilități uh, și baze militare. Dar, uh, China a devenit cel mai important importator de gaz din regiune. Moscova susține status quo-ul din regiune, dar uh, există un mare risc de instabilitate dacă uh, regimurile locale vor fi înlocuite de regimuri islamice Uh, Rusia uh, nu mai este neapărat un uh, gardian al accesului spre Asia Centrală, dar cine dorește să facă afaceri în această zonă intră totuși în competitivitate cu Rusia. Washingtonul, eh, în ce privește și politica față de Afganistan, intră acum eh, într-o nouă fază și față de Asia Centrală. Există baze militare în Uzbekistan și Kyrgyzstan pentru că Washingtonul are o abordare eh, pe criterii de securitate și ă, pe vremea când Hillary Clinton era secretar de stat în 2011 a vorbit despre o strategie care urmează să stimuleze relațiile economice și comerciale cu această regiune. Dar pentru ca această politică să fie încununată de succes, este nevoie de hm, o mai mare substanță. Hm, componenta central hm, asiatică trebuie să devină mai puternică. Deci aici există abordări geopolitice, inclusiv uh, dinspre uh, Rusia și China, care eh, probabil nu vor putea să fie ușor învinse de către eficiența strategiei Statelor Unite. Washingtonul trebuie să acționeze de la distanță. Dar să privim acum și politica din spre China. China este un actor ambițios, eh, inclusiv din punct de vedere economic. În 2014, China și-a afișat eh, oficial intențiile vis-a-vis -vis de această regiune. Președintele Xi Jinping a vorbit despre drumul mătes, mătăsii, eh, care înseamnă un proiect de infrastructură care uh, se cifrează la multe miliarde pentru a stimula interconectivitatea. Din punct de vedere militar, poziția Chinei în uh, comparație cu cea a Rusiei este mai degrabă slabă, dar din uh, perspectivă energetică nu are competitori pentru că este cel mai important investitor comercial în Asia Centrală. Deci există uh, o importanță majoră a Chinei în Asia Centrală, există investiții de multe miliarde de dolari în infrastructură, iar acest drum al mătăsii își propune un singur lucru, uh, să creeze o stabilitate în această regiune. Regimurile locale Eh, în raport cu marile puteri eh, care sunt implicate în regiune, sunt toți actori importanți eh, și în beneficiul tuturor. Dar un eșec ar avea consecințe politice, economice și sociale în întreaga regiune. Deci și Rusia și China sunt actori pe deplin implicați în Asia Centrală pentru că au capacitatea să se angajeze în toate domeniile, de la cel planul securității până la economie, energie. Trebuie să spunem, China este singura țară care a oferit Asiei Centrale o strategie holistică în ce privește integrarea continentului. Pekingul este un nou venit în această regiune, dar și-a prezentat propria uh, schemă de viitor pentru regiunea Asiei Centrale. Iar jocul cel mare din Asia Centrală uh, trebuie văzut uh, vis-a-vis -vis de obiectivele Pekingului, pentru că um, până la urmă Beijingul este în relații uh, bune uh, cu Rusia și China poate să acționeze într-un fel ca un mediator sau facilitator între Rusia și Statele Unite în Asia Centrală. Ultima idee pe care doresc să o invoc uh, este legată de o dezvoltare hard, de tip hard sau soft în Afia Centrală. Se consolidează puterile din regiune prin uh, măsuri de tip uh, hard, uh, investiții economice, dar și prezență militară, dar există și o dezvoltare de tip soft care este la fel de importantă. Corupție, guverne slabe, nu există o mișcare puternică din partea societății civile. Și aceste lucruri sunt uh, abordate în aceeași um, manieră ca atunci când uh, construiești un gazoduct, să zicem. Eu cred că din acest punct de vedere rolul Uniunii Europene trebuie să fie consolidat. Mulțumesc. Trecem la dezbatere. Dați-mi voie să dau cuvântul domnului Nart, care a fost raportorul nostru din umbră. Vă rog. Experții ne-au oferit o analiză foarte obiectivă a situației. Trebuie să vedem care este situația la fața locului și ce putem întreprinde noi, ce putem oferi noi. Cele cinci state din centrul Asiei au trecut de la o dictatură mar- de tip marxist la o dictatură de tip islamic sau la dictaturi care încearcă să se protejeze față de amenințarea islamică. Ei bine, există și o evoluție de la materialism spre naționalism și eventual spre islamism. Există dinastii familiale, așa numitele alegeri legitimează uh, continuarea uh, stăpânirii puterii de aceste dinastii. Deci, există un fel de democrații difuze, poate în Kirghistan, dar există probleme vis-a-vis -vis de Afganistan și, pe de altă parte, există o situație conflictuală între Kirghistan și Tajikistan, care poate la un moment dat să se încingă, chiar dacă în clipa de față este un conflict mai degrabă rece și mai puțin evident. Ce putem face noi europeni în această regiune care în continuare este importantă din punct de vedere strategic, pentru că noi trebuie să dezvoltăm o politică globală, dar sigur că trebuie să fim prezenți în toate regiunile lumii și această regiune nu este chiar atât de îndepărtată, este importantă pentru noi. Trebuie să ținem seama de ceea ce uh, tocmai ne-a expus expertul care uh, a vorbit, pentru că există aici ambiții globale din partea Rusiei, din partea Chinei. Uh, dar există și o dialectică a grupului de la Shanghai. China, Rusia și cele 4-5 state, hai să zicem 4 dacă eliminăm Turkmenistanul, um, sunt um, într-un fel parte a unei regiuni strategice. Iar acum voi spune că nu sunt de acord cu experții când afirmă că ar putea să existe un rol de facilitare a dialogului dintre uh, Rusia și Statele Unite uh, prin China. Nu cred că se va implica China într-o asemenea acțiune. Trebuie să ne gândim că uh, există slăbiciuni uh, economice ale Rusiei, slăbiciuni demografice ale Rusiei. Siberia nu este o regiune chiar atât de îndepărtată, da? Dar e adevărat, Rusia și China acționează acum în această regiune și Europa mai degrabă este concentrată pe problemele umanitare, pe asistență umanitară, iar Statele Unite sunt foarte departe. S-a vorbit puțin despre corupția din această regiune, despre încălcarea sistematică a drepturilor omului în această regiune. Și mai există și practici care țin de secolul al XIX-lea, muncă forțată, munca um, copiilor la recoltarea bumbacului, de pildă. Deci este o regiune complicată și, de asemenea, relațiile dintre cele cinci state sunt complicate. Deci, este uh, o situație foarte uh, complicată. Există uh, probleme care sunt comparabile cu Corea de Nord. Și mai există un element, schimbările climatice. Lacul Aral, de pildă, seacă și nu este doar o problemă uh, o catastrofă naturală, uh, o catastrofă de mediu. Este și o altă problemă. Această regiune, până la urmă, se învibă de sare și această sare va fi transportată până la urmă de apă în alte regiuni care acum sunt încă foarte rotnice. Și pro- Uh, câteva regiuni din zonă sunt controlate de Uzbekistan, dar există și o oligarhie și uh, în toate statele uh, vecine ale lacului Aral apar probleme de mediu, dar nimeni nu se ocupă de ele. Iar oamenii care sunt deja afectați sunt împinși spre deznădejde, ceea ce probabil că la un moment dat va duce la reacții politice și nu este exclus ca islamul până la urmă să încerce să profite de aceste nemulțumiri. Iar față de islam există o mare sensibilitate, inclusiv la nivelul Rusiei. Asia Centrală, din punct de vedere strategic, este foarte importantă pentru Europa și dacă ne gândim că uh, livrările de armament pot să joace un rol important față de această regiune, trebuie să înțelegem cât de uh, complicate sunt lucrurile. Sigur, uh, Europa trebuie să se apropie cât mai mult de această regiune, dar este încă multe făcut. Mulțumesc, domnule Nart. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Eu m-am deplasat de mai multe ori în această uh, uh regiune și cunosc uh, Kyrgyzstanul, Tajikistanul și Uzbekistanul. Și aș vrea să spun că am constatat și eu uh, aceleași lucruri ca și cele evocate de experți, însă cred că au lăsat uh, deoparte un lucru și anume importanța limbii ruse uh, întrucât această limbă reprezintă un element comun între aceste uh, țări și de aici uh, decurg o serie de consecințe. Mai sunt apoi arhitectura și urbanismul, care iarăși sunt uh, similare. Am să mă refer acum la, la Europa și uh, la Uniunea Europeană și mă adresez atât uh, raportorilor cât și uh, tuturor colegilor. Întrebările care se pun sunt următoarele. Ce, care este viziunea noastră și apoi câtă voință avem, câtă voință de implicare avem? Oare o, o întrebare de bază este dacă Europa e interesată de Asia Centrală? Uh, E o, totuși o regiune, Asia Centrală, de care poate depinde un echilibru strategic care e, e amenințat nu numai în regiune, ci și uh, în perimetrul acestei uh, regiuni. Apoi această regiune poate reprezenta o miză pentru uh, migrație, să, să nu uităm ce, ce se întâmplă cu migrația uh, din Afganistan, uh, să nu uităm de situația migrației din Afganistan, iar aceste țări, dacă sunt destabilizate, pot fi surse de, de migrație uh, de migranți. Văd că în propunerea de rezoluție se, se afirmă că da, Europa trebuie să se uh, intereseze, să se aplece asupra, asupra acestei regiuni, dar mi se pare că abordarea din, uh, din raport e dezechilibrată și uh, fac această constatare cu privire la mai, mai multe demersuri ale acestei comisii. Evident, problematica drepturilor omului și a democrației sunt uh, esențiale. Uh, Însă nu cred că politica externă europeană se poate limita la, doar la aceste chestiuni. Cum spuneați Adinaur, pentru a avea un impact în materie de drepturi, în materia drepturilor omului, trebuie să poți avea un impact și în alte domenii, fie că e vorba de cel energetic, de cel economică, dar și de educație și alte domenii strategice. Eu regret că propunerea de, de rezoluție uh, spune următoarele, că, uh, că educația e importantă, dar se pare că nu, nu îi acordăm o importanță suficientă. De asemenea, domeniul dezvoltării durabile și al energiei, toate aceste uh, aceste domenii ocupă o importanță mai mică decât uh, uh, sancțiunile uh, pe care le, uh, le, le ridicăm cu privire la nerespectarea drepturilor uh, omului. De asemenea, raportul acordă o importanță mai mică chestiunilor de securitate uh, și chestiunilor de gestiune politică decât problemelor chestiunilor în materie de drepturile omului. Drepturile omului. După mine, toate acestea sunt legate. Dacă vrem să existe progrese în domeniul drepturilor omului, trebuie să fim prezenți și să acționăm și uh, pe celelalte segmente, pe celelalte domenii. În concluzie, mi-aș dori să insistăm mai mult asupra educației tinerilor și asupra schimburilor interpersonale. Cred că e nevoie de un efort semnificativ acolo, mai ales dacă ținem uh, cont de ceea ce spuneam adineaori și anume de impactul limbii ruse asupra culturii și tradițiilor din această regiune, apoi să insistăm mai mult asupra dimensiunii economice și asupra energiei. Uh, Uh, astfel, dacă ne dorim o politică externă activă uh, a Europei, trebuie să ne implicăm în egală măsură în toate aceste domenii. Vă mulțumesc, uh, doamna Alio Marie. Ne mai rămân 15 minute pentru dezbateri și sunt 5 colegi care s-au înscris la cuvânt, deci fiecare ar putea vorbi două minute și, și jumătate înainte de a avea contribuția finală. Domnul Scholz, mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să mulțumesc foarte mult raportorului, în primul rând, pentru invitația pe care ne-a lansat-o de a colabora la acest text, pentru că dumnealui uh, se bazează pe ajutorul nostru la acest raport, ceea ce mi se pare un lucru foarte bun. Primul specialist la care, de fapt, aș vrea să mulțumesc tuturor, dar primul a spus că acesta este și, de fapt, avantajul Uniunii Europene. Aceasta este abordarea cea mai bună în Uniunea Europeană și de aceea trebuie să fie creată și o nouă strategie tot pe această bază. Având în vedere dezvoltările culturale, economice, sociale și politice și uh, interacțiunea dintre țările din această regiune, interesul nostru ar trebui să fie exact să contribuim la această regiune prin crearea de structuri economice, politice, social-economice care să fie de durată, care să fie pe termen lung și care să poată după aceea să creeze un beneficiu pentru oamenii care trăiesc acolo. Nu putem, atunci când stabilim o strategie, să ne limităm la interesul Uniunii Europene sau la interesul anumitor state membre. Ar trebui să vedem, din contră, unde putem să contribuim noi activ pentru ca această situație să fie de durată. Sunt câteva puncte care însă îmi lipsesc în raport. Cred că ar trebui să identificăm mai clar care este situația în momentul de față din punct de vedere social, economic și politic și care este stadiul de dezvoltare al acestei țări. De ce funcționează autocrații, de ce um, se încalcă drepturile omului și de ce nu se poate instala democrația. Aceasta este cu siguranță rezultatul unor procese istorice, dar ar fi interesant să vedem care sunt mecanismele pe care le putem utiliza pentru a avea un real dialog cu responsabilii acestor țări. Știu că nu este ușor dar cred că ar trebui să analizăm și cum am putea, împreună cu alte țări terțe, să dezvoltăm o strategie. De ce să fim împotriva Chinei, Japoniei sau Statelor Unite și ce? Trebuie să intrăm în concurență între cei care colaborează cu aceste țări? Nu este bine așa. Cred că trebuie să facem oferte în domeniile în care țările respective au puncte forte și astfel vom putea contribui la o dezvoltare autonomă a acestei regiuni. Și poate concret o sugestie, eu zic că ar trebui să ne uităm la Kazakhstan, care este membru al Uniunii Eurasiatice și se află deci în altă situație decât uh, Tajikistanul sau Turkmenistanul. Cred că este nevoie de această abordare specifică pe țară de care vorbea și raportorul și sunt foarte bucuros să pot colabora pentru a îmbunătăți raportul prin intermediul unor amendamente. Mulțumesc, domnule Scholz, spune președintele și acum dau cuvântul mai departe cuvântului ba, domnului Bai de la ALDE. Well, thank you very much. I... Vă mulțumesc. Cred că mm, e, e, e important că aveam această, această discuție și că prin această strategie această regiune primește o atenție sporită. Și da, sunt de acord că dacă ne uităm mai aproape la aceste țări, cinci cer, vom constata că sunt foarte diferite între ele și apoi uh, uh, și uh, relațiile pe care și le doresc cu Uniunea Europeană și ambițiile lor sunt diferite. Cred, uh, uh, sper, prin urmare, că următorul pas în uh, evoluția acestei strategii să fie unul mult mai concret, să, fie urmați pași tactici, măsuri concrete. Apoi, dacă ar fi să menționez chestiunile cele mai importante, aș începe cu chestiunea drepturilor omului. Uh, respectării drepturilor omului. Apoi, uh, da, într-adevăr există și uh, alți jucători importanți în regiune, China, Rusia. Ei bine, ei nu vorbesc despre drepturile omului, deci au o, o o poziție care, care le permite uh, să aibă un impact uh, mai mare asupra uh, regiunii. Uh, Europa poate compensa uh, oarecum printr-o inteligență a politicilor uh, economice. Uh, s-a, uh, vorbit și despre alte aspecte decât drepturile omului și eu aș vrea să subliniez, uh, să le subliniez pe cele ce țin de managementul apei. Uh, Uh, aici uh, cunoștințele, competențele, expertiza Uniunii Europene pot uh, juca un rol important. Mai există o serie de aspecte internaționale, situația Iranului după, după ridicarea sancțiunilor, Iranul urmând să joace un, un rol din ce în ce mai important în Asia Centrală, acum că sancțiunile s-au ridicat, trebuie să, să fim atenți și la acest aspect. În concluzie, Sper că strategia se va implementa și că va fi una pragmatică și că Asia Centrală se va întoarce pe harta partenerilor Europei. Vă, în curând, vă mulțumesc, domnul uh, Pait, îi dau cuvântul domnului uh, Carver. Raportorul uh, a, a spus că Asia Centrală nu, nu este o, o regiune uh, istorică, uh, dar că Uniunea Europeană o tratează, o tratează astfel. Uh, și că a, a, mi se pare că adoptă o, o soluție de uh, învechită. Uh, Există abuzuri uh, ale drepturilor uh, omului și ale, ale democrației. Sunt de acord în aceste cinci țări. Îmi dau seama că trebuie, uh, sunt de acord că trebuie să întreținem relații cu, cu fiecare dintre aceste țări. Dar uh, e oare, uh, avem oare dreptul să sperăm, uh, suntem îndreptățiți să sperăm că aceste ajutoare financiare de dezvoltare vor face ca, ca țările, cele cinci țări să-și schimbe comportamentul în materia drepturilor omului și al democrației. Un miliard de euro nu mi se pare o sumă neînsemnată și mi se pare că că e, e o, o cheltuială um, extrem, extrem de ridicată. În orice caz, dacă se face această uh, cheltuială, cred că trebuie să existe niște mecanisme de protecție. Uh, deci eu nu pot, nu pot susține în, uh, în concluzie acest, uh, acest raport. Nu, nu cred că reflectă poziția poporului britanic. Vă mulțumesc. Dau cuvântul colegului nostru Schaffrauser acum. N-am, uh, n-am multe de, adăug, de adăugat la cele spuse de colega mea, Michel uh, uh Marie. În primul rând, uh, vorbim despre democrația drepturilor omului, a, a, a despre diplomația drepturilor omului, a democrației, uneori mi se pare că e, e cu dus uh, și întorsul, nu reflectă ea, nu este ea o abordare oarecum neocolonialistă, deci vă, vă sfătuiesc să fim uh, prudenți în privința uh, ei, mai ales dacă o folosim uh, ca dublu standard. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este că prezența noastră acolo trebuie să uh, se facă în, în, în legătură cu cea a Chinei și a Rusiei. Nu cred că putem întreține o, o diplomație contrară celor uh, care sunt actorii principali în, în regiune. Iar acest lucru nu, nu reiese din, uh, prea bine din raport. Uh, pare că acțiunea Uniunii Europene e contrară uh, celei a principalilor actori din regiune. Eu cred că trebuie să avem o acțiune complementară cu, cu acestora, fără a renunța la apărarea propriilor interese, energia, securitatea și, uh, și altele. Iată aspectele care mi s-au părut uh, cele mai importante. Aș vrea uh, să subliniez faptul că, că mi se pare că ne dorim, că avem o, o democrație uh, Um, extrem de, de complexe care își propune să facă totul și să fie, să fie peste tot uh, în loc să se aplece asupra problemelor interne ale uh, Uniunii Europene și asupra altor, uh, altor chestiuni mai apropiate de noi, cum ar fi situația din, din Turcia. Avem, avem în față provocări uh, fundamentale uh, față de care Uniunea Europeană, la care Uniunea Europeană nu, nu, nu, nu poate interveni, dar își propune să intervină totuși uh, peste tot. Mi se pare că abordarea e ridicolă. Vă mulțumesc. Uh, dau cuvântul reprezentantului Serviciului de Acțiune Externă al Uniunii Europene. Trei minute, vă rog. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Strategia de revizuire stabilește că această regiune este foarte importantă pentru noi și se introduce astfel un principiu de diferențiere pentru ca să se poată face diferența între uh, aceste țări vecine și între uh, ambițiile la care, uh, cu care vin acestea în participarea la relațiile bilaterale. Ambasadorul uh, Peter Buren, care a fost numit de către Statele Unite, a îmbunătățit dialogul la nivel uh, regional cu organizațiile internaționale OSCE, Consiliul Europei, Banca Mondială și ONU. Și uh, de asemenea și cu vecinii statelor din Asia Centrală. Domeniile educației, statului de drept și al mediului sunt foarte importante pentru noi. Vrem să se îmbunătățească și să se intensifice interacțiunea experților în aceste domenii prin platformele existente și prin uh, proiecte existente. În ceea ce privește relațiile economice și comerciale, climatul de investiții uh, și uh, combaterea corupției, stabilitatea legislativă și combaterea corupției împreună cu organismele internaționale sunt absolut importante în acest proces. Vreau să mă concentrez însă asupra situației drepturilor omului. Au existat evoluții pozitive în anumite țări, incluzând uh, reforme legislative și eforturi suplimentare pentru a, a, a, pentru a aboli uh, tortura sau munca la copii, totuși situația drepturilor omului rămâne destul de îngrijorătoare în mare parte a Asiei Centrale. Strategia Uniunii Europene pentru Asia Centrală stipulează că drepturile omului, uh, statul de drept și o bună democratizare și stabilitatea uh, Uh, și depind de stabilitatea politică pe termen lung și de democratizarea acestei regiuni și, această, și de interrelaționarea dintre țările respective. Aspectele de drepturile omului au fost menționate ca fiind importante în toate dialogurile cu di guvernelor uh, din Asia Centrală, incluzând aici dialogurile cu uh, șefii de stat. Iar dialogul între Uniunea Europeană și cele cinci țări din Asia Centrală uh, a continuat analiza drepturilor omului și un schimb de opinii transparent despre încălcarea acestora. Aceste discuții sunt câteodată însă foarte dificile și nu au dus întotdeauna la rezultate neapărat care să fie satisfăcătoare. Însă, nu numai pentru că discută despre chestiuni sensibile, foarte sensibile, lucrurile merg greu, ci și pentru că este nevoie de o abordare structurată. Statele membre și Uniunea Europeană și diplomații acestea ar trebui să se întâlnească cu activiști în domeniul drepturilor omului, ceea ce s-a și s-a întâmplat, iar întâlnirile cu activiști în domeniul drepturilor omului și apărătorii drepturilor omului au avut loc atât la Bruxelles cât și în țările respective. Seminariile ale societății civile, unde se întâlnesc experții, activiștii și academicienii, s-au uh, organizat în țările respective o dată pe an, cel puțin, în care societății independente, societății independente pot participa. Există și mai multe organizații non-guvernamentale, mai ales prin instrumentul uh, de democrație, european de democrație, care au fost implicate și uh, ca parte în, din inițiativa dreptului de, drepturile omului și statul de drept, Uniunea Europeană a organizat și multe workshop-uri care sunt prioritare pentru multe state din această zonă accesul la un proces corect, uh, dezvoltarea unei, pro, unei profesiuni independente și multe altele sunt o bază pentru uh, această uh, nouă abordare. E Consiliul Europei și uh, Oficiul Comisarului ONU sunt de asemenea implicate în aceste procese. Mulțumesc foarte mult. Tocmai ne terminăm slotul de timp pentru acest punct de pe agenda. Aș vrea să dau un minut acum fiecărui expert pentru a face un comentariu final. Și după aceea lui Tamaș un cuvânt și tragem concluziile. Vă rog, domnule Bonstra. Mai întâi, în legătură cu stabilitatea care afectează Asia Centrală, cele mai importante țări, Uzbekistanul și Kazakhstanul, sunt cele mai puternice și au lideri din anii 70. Ar fi foarte bine ca ele să fie guvernate de către personalități noi. Acești noi uh, guvernanți nu trebuie să vină din uh, moștenire sovietică, ci trebuie să fie mai degrabă uh, cu altă orientare cu o altă bază și vor avea nevoie de argumente diferite pentru care sunt la uh, guvernare. Aceasta este o schimbare care trebuie să vină în țările din regiune și care trebuie să se întâmple și în interior însă. Trebuie însă subliniat că singura țară care probabil poate să acționeze și la care și Rusia ar, probabil s-ar opune ca să intervenim și uh, ar fi uh, parte a unei uh, soluții, însă momentan există o prăpastie foarte mare în continuare între noi și cred că interesul momentan este foarte scăzut, iar Uniunea Europeană, dacă dorește să contribuie mai mult, trebuie să pună drepturile omului pe primul loc. Nu avem prea multe de pierdut și, desigur, și uh, educația joacă un rol foarte important, domnule președinte. Mulțumesc, am înțeles foarte mult, uh, drept, am înțeles foarte bine. Doamna Servațe, vă rog. Da, foarte pe scurt, uh, securitatea și stabilitatea sunt legate de democrație și de drepturile omului și, așa cum au spus-o și mulți, acestea sunt punctul final uh, pentru a putea discuta de o integrare bună a regiunii. Dialogul pe securitate va rămâne așadar foarte important pentru progresele în domeniu. Și acum, în final, domnul Manoschi, mulțumesc. Sunt de acord cu vorbitorii dinainte, dar vreau să subliniez un lucru. E vorba aici de implicarea puterilor cum ar fi Uniunea Europeană, ONU, Rusia, China. Și Asia Centrală a devenit uh, o piatră de temelie a continentului asiatic uh, din cauza implicării acestora și de aceea cred că Uniunea Europeană ar trebui să continue o implicare, după cum a spus și domnul uh, Bonstra înainte, colegul meu. Mulțumesc. Domnul Meserici, raportorul, are cuvântul în final. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru toate contribuțiile pe care le-am ascultat. Am învățat foarte multe astăzi și mă bucur foarte mult de întâlnirile cu raportorii din umbră pe care le voi avea pentru ca să văd și amendamentele lor. În ceea ce privește cerințele cu privire la ceea ce lipsește din text, suntem de acord de lacunele acestui text și suntem conștienți de ele, mai ales pentru că am avut uh, foarte multe limitări impuse de regulile de a redacta un text, ceea ce, din păcate, n-am putut nici uh, remedia prin amendamente. Către doamna Alio Marie vreau să spun tocmai că și capitolul cu privire la drepturile omului va fi modificat în ceea ce privește proporția sa parte din textul final. Nu sunt de acord însă cu faptul că drepturile omului necesită putere numai în anumite domenii de politică. Eu cred că este nevoie de consecvență și asta este ceea ce noi încercăm să obținem. Noi vorbim despre o agenda ambițioasă a drepturilor omului, dar mai ales, în afară de a fi ambițioși, dorim să nu facem pași înapoi în această regiune. Nu cred că putem spune că e o strategie foarte ambițioasă dacă nu vrem să facem pași înapoi. Vreau să mulțumesc pentru toate contribuțiile cu privire la cerințele specifice de țară. Voi, mă voi bucura să văd uh, amendamentele noastre. În ceea ce privește agenda drepturilor omului, neocolonialismul, eu zic să înregistrăm uh, doar faptul că suntem, nu suntem de acord pe această definiție. Mulțumesc foarte mult, Tama, și vreau să încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Am ascultat uh, contribuții foarte importante din partea experților, drepturile omului, educație, energie și rolul strategic a celor cinci state din Asia Centrală în contextul uh, mondial. Avem uh, rapoarte foarte importante. Domnul Bulian este reprezentantul special care ne-a trimis și concluzii. SAE-ul și Comisia participă la subiect. Vă rog să înaintați amendamentele până în 17 noiembrie care este termenul de depunere a amendamentelor pentru raportul domnului Meserici și următorul raport uh, pe această temă se va discuta pe 14 iunie, am următoarea dezbatere, iar apoi vom vota la plenara de la, din martie și în comisie în ianuarie și astfel încheiem punctul acesta de pe ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult experților și colegilor care au participat, iar acum aș vrea să dau uh, cuvântul domnului președinte care a ajuns, domnul Broc, care va trece la următorul punct de pe ordinea de zi și domnul ambasador Pierre Vimon poate să vină la prezidiu. Kolleginnen und Kollegen, ich äh, darf jetzt in unserer Mitte Dragi colegi, aș vrea să salut acum uh, printre noi pe domnul ambasador Pierre Vimă. Credeam că uh, ne-am luat rămas bun de la dumnealui cu succes acum câteva luni, dar nu este așa, pentru că astăzi este trimisul personal al președintelui Consiliului European pentru uh, diferite teme și ne va informa despre, despre conferința de la Valeta care va avea loc pe 11-12 noiembrie pe tema migrației. Este vorba de o conferință foarte importantă și vom avea ocazia să discutăm și despre delegația la ONU din ultima săptămână, unde a fost foarte clar în discuțiile pe care le-am purtat cu Ban Ki-moon că această conferință care urmează va avea un rol foarte important de jucat. Cred că la această conferință de la Valeta, prin angajamentul pe care l-am văzut la diferitele ultime reuniuni ale Consiliului din partea domnului Juncker și a reprezentanților Consiliului, vom putea aștepta pași importanți. Cred, de asemenea, că și uh, crearea unui fond de ajutor, Trust Fund, care a fost indicat de către domnul Juncker uh, pe 9 septembrie pentru 1,8 miliarde suplimentare va fi un semn foarte important în această direcție. Problema migrației care a și-a adus uh, contribuția la o tensiune în multe țări în momentul de față și le-a dus la limitele capacităților este una care trebuie să fie gestionată prin măsuri mai bune și trebuie să se acționeze mai repede pentru ca să se poată împiedica o ă, escaladare a tensiunilor actuale și sper că domnul Vimon să ne spună mai multe despre aceasta. Pierre, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să vorbesc uh, cât se poate de scurt pentru ca să vă dau timp pentru întrebări. Îmi pare rău că mă revedeți, dar uh, vă promit că este doar uh, o chestiune temporară și nu voi sta în această funcție prea mult. Oricum, vreau să subliniez trei sau patru aspecte, nu mai mult de atât. Uh, Primul punct pe care vreau să vi-l amintesc este legat de contextul cu privire la organizarea summitului de la Valeta, care s-a decis în aprilie 2015, într-un moment în care am fost uh, supuși unei presiuni foarte mari uh, pe ruta Mediteranei Centrale la momentul respectiv, mai ales uh, prin Libia și Italia, prin Lampedusa și Sicilia în momentul respectiv se necaseră peste 800 de persoane și uh, emoțiile erau foarte încinse, iar atunci Consiliul European, care a fost convocat atunci în mod extraordinar, a decis să lanseze ideea unui summit, summit cu partenerii africani. De atunci știți cu toții probabil că importanța celelalte rute a fost uh, din ce în ce mai clară prin uh, Balcanii de Vest. Acum aceasta este ruta pe care se concentrează toată lumea și atenția noastră de asemenea, care este legată de criza din uh, refugiaților din Siria. Însă, de atunci, de când s-a stabilit acest summit, s-a vorbit de fiecare dată de relevanța lui. Și ceea ce a fost foarte interesant în ceea ce privește summitul de la Valeta este că, care se referă la migrația africană, este că toți șefii de stat din Uniunea Europeană au insistat asupra importanței de a avea un dialog cu partenerii noștri africani și uh, importanța de a încerca împreună să ne uităm la provocările comune cu care trebuie să ne confruntăm. De ce? Pentru că <coughs> cred că provocarea care vine din partea migrației uh, africane este faptul că este una de durată, este una care probabil va fi pe termen lung un fenomen destul de complex care reprezintă o dimensiune care are legătură cu dezvoltarea economică, care are legătură cu impactul schimbărilor climatice și uh, cu instabilitatea politică și insecuritatea politică și uh, care are o dimensiune mai politică. Iar uh, aceste interacțiuni uh, dintre factorii respectivi fac ca această migrație să fie una de mare importanță pentru noi. Vreau să vă amintesc că trebuie să nu uităm că din 10 migranți din Africa, acum numai unul ajunge în Europa. 9 din 10 se duc uh, în Africa, în altă țară. Iată de ce politica migrației este foarte importantă, pentru că în fiecare țară africană există alte provocări și felul în care fiecare țară reușește să își gestioneze aceste provocări este esențial și aici trebuie să încercăm noi să ajutăm cât se poate de mult. Dacă ar trebui să subliniem uh, relevanța acestui summit de la Valeta. Ar trebui să spunem că din 28 de șefi de state și de guverne din Uniunea Europeană, 22 uh, au uh, confirmat deja participarea lor și s-ar putea să existe chiar mai mulți, însă avem câteva decizii care sunt în momentul de față în curs la anumite state membre care sunt într-o fază de alegeri, Croația, Portugalia și Polonia, de exemplu. Vom vedea ce se întâmplă până la data summitului. Care sunt care este atmosfera în care se va desfășura acest summit de la Valeta? Trei elemente principale trebuie să fie reținute. În primul rând, summitul de la Valeta va reconfirma toate declarațiile și toate acțiunile deja făcute în colaborare cu partenerii noștri africani pe tema migrației. Aceasta nu este o chestiune nouă, pentru că am colaborat cu migrația cu partenerii no- pe migrație cu partenerii noștri din Africa deja de mai mult timp. Avem uh, un bloc de principii pe care suntem de acord despre solidaritate, responsabilitate și despre colaborarea strânsă dintre noi și multe s-au făcut deja, chiar dacă nu destule, s-au făcut deja destul de multe de câțiva ani. Iată de ce acest summit a hotărât, de fapt, șefii de stat și de guverne au decis să nu invite toate națiunile africane 50 plus, ci să invite doar acele țări 35 la număr care uh, vor uh, care au început deja un parteneriat instituțional cu Uniunea Europeană în domeniul migrației. E vorba aici de țările care sunt parte la procesul de la Rabat, uh, din procesul de la Khartoum, de asemenea țările cele nouă care vin din Hornul Africii, din Cornul Africii, îmi cer scuze, și uh, alte organizații regionale uh, care, cu care avem uh, într-adevăr uh, o cooperare deja foarte importantă. Am invitat Afri- Uniunea Africană, am invitat uh, agențiile ONU și alte organizații regionale africane, dar cei mai importanți sunt cei semnatari al procesului de la Rabat și procesului de la Khartoum nu avem uh, intenția de a inventa noi procese. Ideea este că ceea ce se va decide la Valeta va fi implementat prin uh, procesele care există deja. Vorbesc aici de procesul de la Rabat și de la Khartoum, uh, prin canalele obișnuite, Consiliul, grupele de lucru, terater și uh, președinția prin rotație, care va putea urmări evoluția lucrurilor. Acesta este un, uh, un proces care a fost convenit de către toate părțile și nu este nevoie să adăugăm straturi de birocrație sau alte instrumente, ci mai degrabă trebuie să lucrăm cu ceea ce avem acum. Cel de-al treilea principiu a fost uh, comparabil cu ceea ce aveam în trecut și considerat uh, unul foarte operațional. Dacă ne uităm, de exemplu, la ceea ce s-a adoptat anul trecut la summitul UE-Africa, declarația politică pe migrație și dezvoltare și planul de acțiune care s-a elaborat tot atunci, care rămâne destul de larg, destul de amplu, vedem că nu multe au uh, s-au schimbat la un an de la acel summit și acum s-a convenit de către toate părțile că trebuie să fim mult mai concreți și mai operaționali în felul în care vrem să acționăm. Astfel s-a născut ideea că, dincolo de declarația politică pe care o să o avem la finalul summitului, am pregătit cu colegii noștri de la Uniunea Europeană și de la, din partea țărilor africane un uh, plan de acțiune care intră în detalii mult mai bine în ceea ce privește ceea ce dorim să facem și uh, vrem să studiem uh, cele cinci capitole la care, pe care trebuie să le analizăm, adică cauzele migrației, migrația legală, combaterea uh, rețelelor de infractori, de traficanți, și protecția internațională uh, pentru refugiații care sunt solicitanți de azil și apoi relocare, returnare și readmisie. La fiecare din aceste titluri avem o listă de acțiuni, fie că e vorba pe termen scurt, termen lung sau uh, în funcție de aceasta avem, de exemplu, peste 12 acțiuni care vor putea să fie implementate anul care vine. În aceasta avem susținerea instrumentelor financiare existente, Fondul European de Dezvoltare, Instrumentul pentru Vecinătate și alte instrumente care transformă uh, acestea în priorități trebuie să încercăm să folosim și asistența bilaterală din partea statelor membre și, pe lângă acesta, după cum a zis și domnul președinte la început, am uh, creat un fond de ajutorare care va fi uh, lansat chiar oficial la summitul de la Valeta, un trust fund, un uh, fond de ajutor de 8, de 1,8 miliarde de euro în care statele membre vor putea contribui și ele cu cât se poate. Oricum, ca să spun așa, tichetul pentru a intra în acest fond de ajutor și pentru a putea avea un drept de vot este 3 milioane de euro. Majoritatea statelor membre și-au arătat deja intenția de a da această minimă limită, iar uh, în ceea ce privește implementarea planului de acțiune de la Valeta, dacă suntem satisfăcuți, dacă sunt satisfăcuți de aceste rezultate, vor putea să își îmbunătățească contribuția. Deci, Valeta va reprezenta începutul unui proces, începutul unui uh, nou uh, proces important uh, de, care va discuta despre subiecte pe care le cunoaștem, sunt de actualitate și la care sperăm ca uh, să avem rezultate cât se poate de concrete, cât se poate de repede. Unde ne aflăm în momentul de față, unde avem un proiect de declarație politică și un nou plan de acțiune în formă de proiect pe care le vom discuta de mâine la Valeta cu toți uh, reprezentanții uh, din diferite părți și sperăm să ajungem la un acord înainte de începutul acestui uh, summit astfel încât și uh, șefii de delegații să poată să susțină aceste concluzii cât se poate de clar. Aș putea continua, domnule președinte, dar cred că mai bine mă opresc și să dăm mai mult spațiu pentru dezbatere astfel. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Plenkovici. Thank you very much, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Brock. Mulțumesc, domnule Vimon, pentru uh, prezentarea excelentă, ceea ce ar fi interesant din punctul meu de vedere, pentru că vin din Croația, în care uh, ruta balcanică dinspre Mediterana a devenit extrem de activă pentru migranții uh, care vin dinspre Turcia, Grecia, Știm că în ultimii 20, 20 de zile, în ultimele 20 de zile s-a discutat foarte mult despre această problemă. Am avut și dialogul um, despre cartun, dialogul cu statele africane. Trebuie să vedem cum putem acționa uh, cât mai cuprinzător și de asemenea care sunt șansele de creare a acestui uh, fond fiduciar de 8 miliarde. Bun venit înapoi, domnule Howie. Domnul Howie. Știu că vă întâlniți ritmic cu noi. Problemele de asistență umanitară sunt importante. Tocmai m-am întors uh, din Liban. Nu uh, putem acoperi nici în procente 50% necesarul. Oare, dacă creând un nou fond, cum putem fi proactivi și cum să ne creadă cetățenii că este nevoie de alimentarea acestui nou fond? Pentru că este clar că și până acum am făcut promisiuni pe care nu le-am îndeplinit, ceea ce a diminuat uh, credibilitatea noastră. Cifrele pe care ni le-ați oferit demonstrează o mare diferență între ceea ce dorește Comisia să ofere și disponibilitatea statelor membre să ofere. Și există două tipuri de probleme. În ce privește Comisia? Cum să spunem colegilor africani că ei trebuie să acționeze altfel uh, atunci când noi încercăm să uh, reorientăm banii care le erau destinați lor. Deci, dacă uh, nu facem decât să realocăm acești bani, există o mare problemă. S-a spus și uh, la întâlnirea anterioară la nivel înalt pe temele migrației că nici concluziile uh, reuniunilor precedente până la urmă nu au fost uh, aplicate. Ce putem spune publicului în legătură cu acest somn? După aceea, în ce privește uh, rutele sigure, în uh, proiectul de comunicat se spune foarte puțin despre ele. Dar cum vom putea stopa acest uh, flux migrator pe căi nesigure, um, oferind până la urmă niște rute sigure? Dar o parte a presei a spus că s-au făcut anumite progrese în legătură cu uh, uh, așa numitul acord cu Turcia. Dar mulți dintre noi au rezerve față de această înțelegere cu Turcia. Pentru că mari in Teresa, dacă dumneavoastră ați aflat ceva despre finalizarea uh, unei înțelegeri cu Turcia. A very warm welcome back. Uh, Bun venit înapoi, Pierre, în această comisie. Ți-am simțit lipsa. În uh, presa de duminică din Marea Britanie se vorbește despre comunicatul din La Valeta. Se sugerează că Uniunea Europeană va încerca să faciliteze uh, migrația um, specialiștilor din uh, Africa pe anumite profesii care sunt cerute la noi. Dar asta nu va face decât să sărăcească și mai mult statele de proveniență a acestor specialiști. Deci, de fapt, nu se rezolvă problema în ce privește fluxul migrator. Și după aceea s-au făcut și afirmații că această asistență rapidă care urmează să fie acordată guvernelor din Africa ar trebui să ducă până la urmă și la reprimirea propriilor cetățeni care au încercat să se refugieze. Dar politica ușilor deschise semnalată de uh, Germania uh, spre uh, Siria este un fel de cadou din punctul de vedere al statului meu. Dar în discuțiile pe care le-ai avut există dorința de revizuire a Convenției uh, privind uh, refugiații semnată la Geneva în 1951, uh, pentru că există um, și asemenea tendință. Dar um, cei care um, călătoresc prin state vecine considerate a fi sigure pentru a ajunge până la urmă în statele în care își doresc de fapt să găsească uh, un trai mai bun, uh, de asemenea uh, constituie până la urmă o problemă, inclusiv din perspectiva dreptului de azil. Deci, oare Convenția de la Geneva mai corespunde situației reale? Oui, merci beaucoup. Uh, Avem foarte mulți vorbitori înscriși, iar uh, Pierre Vermont va trebui să plece la ora 5 și un sfert. V-aș ruga să vă concentrați în întrebările și intervențiile pe care le aveți. Mulțumesc, domnule președinte. Da, această reuniune a fost foarte importantă, sunt absolut de acord. Mă bucur și eu să revăd pe Pierre Vermont, dar Trebuie să ne gândim că trebuie să găsim urgent un răspuns la problema migrației și este uh, una din provocările cele mai grele cu care se confruntă Europa dinspre nordul Africii. Trebuie ca Europa să găsească un răspuns. Cum putem să-i primim pe migranți? Cum putem combate uh, migrația ilegală? Există oare o politică europeană vis-a-vis -vis de fenomenul migrației? Uh, există până la urmă obligații pentru toate statele membre de a i primi pe migrați? Există uh, posibilități de a uh, le permite uh, migranților în condiții legale să lucreze 4-5 luni și după aceea să revină după un an? Sau, pentru că știm care este realitatea, că există un efect pervers până la urmă, că există eh, poate până la urmă pentru acest tip de eh, lucrători o avantajare pe piață față de proprii eh, noștri cetățeni. Deci cum putem dezvolta o adevărată politică vis-a-vis -vis de fenomenul migrației? Iar în ce privește Africa, există problema dezvoltării. Noi finanțăm în proporție de 50% asistența pentru dezvoltare acordată pe plan global. Dar există uh, și uh, efecte în dezvoltarea acestor state, în aspectul orașelor, în crearea de locuri de muncă. De- trebuie să ne decidem să dezvoltăm o strategie globală, chiar dacă problema nu este deloc ușoară, este complexă, trebuie să avem o abordare lucidă și curajoasă față de fenomenul migrației uh, în Europa și de asemenea să regândim modul în care acordăm ajutorul pentru dezvoltare pentru statele din Africa. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Sacorafa. În ce privește problema refugiaților, problema migrației a devenit o problemă imensă și este nevoie să luăm măsuri pentru a proteja mai bine spațiul Schengen față de fluxul de refugiați. Se vorbește despre 3 milioane de refugiați care vor veni în Europa în perioada 2015-2016 și aș vrea să întreb dacă responsabilii europeni care vorbesc mereu despre o mai bună protecție a frontierelor europene, ce înțeleg prin asta? Pentru că în țara mea, în Grecia, există deja 200 de mii de uh, oameni care au intrat și uh, zi de zi uh, sosesc alte 5.000 de persoane. Deci, este imposibil ca Grecia să facă față singură acestui flux de migranți, mai ales având în vedere că și Grecia ă, traversează o perioadă de criză. Deci dacă nu putem să-i primim, ce vom face? Îi aruncăm înapoi în apă? Ă, procedăm cum au procedat alte state? Ce facem cu ei? Pentru că ei părăsesc uh, o țară în care viața lor și viața copiilor lor este amenințată. Deci, trebuie să încercăm să uh, schimbăm situația de la fața locului, acolo unde oamenii sunt amenințați, dar din acest punct de vedere nu se întâmplă mare lucru. Trebuie să colaborăm cu NATO, să colaborăm cu ONU din acest punct de vedere. Iar în ce privește reuniunea convocată de domnul Juncker, încă nu ă, s-a văzut vreo colaborare în acest sens. Iar în ce privește acordurile de returnare, oamenii care trăiesc la frontiera dintre Siria și Irak, ce facem cu ei? Îi trimitem înapoi în statele de origine? Iar cei care, de asemenea, vin din Afganistan, din regiuni care sunt uh, acum uh, în criză, vor putea fi trimiși înapoi? Nu cred că asta poate fi o soluție. Soluția poate fi să încercăm să pacificăm acele regiuni pentru ca să nu mai existe motive de a se refugia. Trebuie să găsim până la urmă soluții, inclusiv în relația cu Turcia. Mulțumesc și mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Aș avea mai multe întrebări se acordă o mare atenție dorinței de a consolida protecția granițelor Uniunii Europene și se pare că se încearcă și o condiționare a colaborării economice și a acordării preferințelor comerciale statelor vecine. Este și impresia dumneavoastră că există o asemenea tendință, iar de asemenea, um, bani care inițial ar fi fost afectați pentru asistență pentru dezvoltare e posibil să fie folosiți pentru consolidarea protecției granițelor după aceea, în procesul de la Khartoum vorbeam și despre probleme legate de tortură, de încălcare a drepturilor omului. Facem acum un fel de rabat în ce privește protejarea drepturilor omului pentru a putea încheia înțelegeri de colaborare vis-a-vis -vis de migrație. Iar ă, statele care, din punct de vedere al încălcării drepturilor omului, erau până acum arătate cu degetul, pot crea acum garanții în ce privește colaborarea pentru combaterea fenomenului migrației? Dau cuvântul acum colegei noastre din Lituania, doamna Alecnaite. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac câteva remarci generale legate de situație. Dragi colegi, uh, noi, Uniunea Europeană, cea mai prosperă regiune, regiune din lume, ar fi trebuit să fi jucat uh, un rol mult mai uh, important în politica mondială. Ar fi trebuit să avem o agendă proactivă care să contribuie la securitatea și bunăstarea cetățenilor noștri uh, și uh, la cea uh, mondială trăind cu impresia că ne va fi bine întotdeauna, ne, uh, ne bazăm uh, pe ceilalți pentru a se ocupa de uh, aspectele cele mai neplăcute. Asta înseamnă că acțiunile globale au fost îndeplinite de alți judecători mondiali, în timp ce Uniunea Europeană n-a avut decât o atitudine reactivă. Acum suntem aduși într-o postură de defensivă de către fluxurile de migranți, dar și de refugiați autentici care ne traversează granițele externe. E o provocare globală care necesită o poziție fermă și unită. Evident, trebuie să facem dovadă de sensibilitate și de solidaritate uh, cu, cu cei aflați în nevoie. Însă, în același timp, trebuie să trimitem un mesaj clar și anume că traficul de, uh, de persoane și migrația ilegală nu vor fi tolerate. Granițele comune externe ale Uniunii Europene pot fi protejate corespunzător doar dacă acționăm împreună. Prin urmare, sunt un ferm susținător al uh, ideii uh, instituirii unui sistem comun de control al uh, granițelor. E o temă comună pe care o avem cu toții. Uh, și până nu, uh, nu se întâmplă lucrul acesta, uh, stabilirea de praguri uh, ale migrației este prematură și ar fi contraproductivă. Uniunea Europeană nu are dreptul să, să renunțe, ci trebuie să fie capabilă să controleze haosul. Vă mulțumesc. Că dau cuvântul uh, următorului coleg. Dacă e să ne uităm la invitații de la, de la această conferință, îi vedem uh, pe cei uh, tradiționali, pe cei buni, pe cei, pe cei răi și pe uh, acuzații de, de serviciu, însă nu remarcăm vreun invitat din Libia sau din Arabia Saudită, de pildă, în ciuda rolului pe care uh, uh, îl are în regiune. Somalia, pe de altă parte, este invitată, deși nu are un, un guvern uh, stal, uh, stabil. Mă întreb uh, pe cine reprezintă ei. Cu, cu siguranță nu, nu țara, nu statul Somaliland, care încearcă să, să-și țină populația acolo. Uh, și apoi uh, nu vi, nu, nu, uh, nu vi se pare ne, nepotrivit să fie, să fie acolo alături de alte țări uh, care sunt nerespectoase cu, cu privire la drepturile omului. Deci eu nu fac mari speranțe cu privire la reușita acestui summit. Mihail Galer, aveți cuvânt, cuvântul. Ați spus bine la început că planurile de acțiune precedente n-au produs prea multe efecte și e nevoie să avem o abordare, uh, e nevoie imperia, imperioasă să avem o abordare uh, concretă. Uh, mă întreb dacă n-ar trebui să trecem la faza a treia în, în ceea ce privește acțiunile împotriva traficanților. În, ce, în ceea ce privește Africa, sunt convins că e nevoie de fonduri mai, mai multe, dar e nevoie în același timp de structuri care să îndeplinească prost, uh, uh, scopurile uh, urmărite pentru că acești bani să nu se risipească. Putem oare să încurajăm partenerii africani ca în schimbul unor acțiuni concrete să-și facă treaba și să combată traficanții în țările în care aceștia activează, pentru că eu cred că sunt activi în multe țări încercând să recruteze uh, persoane pe care să le, să le aducă în uh, nordul uh, uh continentului. Uh, oare nu s-ar putea ajunge la niște acorduri concrete cu, cu țările din Africa, care dacă reușesc să oprească traficanții să fie susținute mai mult? Îi dau cuvântul domnului Panțerii, care este responsabil cu țările Magrebului. Mulțumesc! De Bună ziua și uh, bine ați revenit. Vreau să vă întreb două chestiuni. Prima este când vom fi în stare să avem un plan uh, serios și aplicabil, mai ales în ceea ce privește reuniunile Consiliului, trebuie să facem mai multe, pentru că uh, ca acest plan să poată să fie aplicabil. Și între timp vreau să vă întreb ce se întâmplă, pentru că eu am impresia că uh, pur și simplu nu suntem capabili să răspundem uh, cu adevărat la problema migrației. Am fost și eu cu Richard uh, Howitt la Beirut acum câteva zile. Și în ceea ce privește finanțarea, eu zic că ar trebui să analizăm uh, mai serios această problemă, pentru că suntem în momentul de față în prezența unei contradicții. Nu sunt destule fonduri și în același timp nu știm uh, cui să le dăm pe cele care există și cum vor fi gestionate acestea. Dacă ne gândim, de exemplu, la Liban, unde avem un guvern care uh, există de câteva luni. Și în contactele pe care le-am avut în Iordania și în Liban a venit foarte clar, am văzut văzut foarte clar că există o alegere foarte clară a migraților și refugiaților care vor să vină în uh, Europa. Avem, uh, având în vedere ceea ce s-a întâmplat și cu refugiații din Siria, vreau să vă întreb care este planul nostru concret acum uh, de discutat la Valeta. Mulțumesc! Iar acum vreau să-i dau cuvântul domnului Stamirov. Minut. Уважаеми колеги, Dragi colegi, vă mulțumesc uh, pentru prezentările susținute. S-au spus multe lucruri și n-am să le mai uh, repet. Ceea ce e extrem de important pentru uh, Bulgaria este susținerea Turciei în materie migrației. E extrem de important lucrul acesta pentru noi, având în vedere că avem o graniță externă cu, cu Turcia, iar uh, această graniță între Bulgaria și Turcia s-ar putea să facă parte dintr-o rută migratorie în viitorul apropiat. Uniunea Europeană trebuie uh, să susțină logistic uh, și, uh, și, și finan- să asigure susținere logistică și financiară, dar e vreo viziune concretă în spatele acestei intenții? Punctele fierbinți se vor afla în afara hotspoturile se vor afla în afara, în afara Uniunii uh, Europene. Apoi mai e o chestiune pe care Bulgaria o subliniază de ceva vreme și anume uh, faptul că ea nu este membră a uh, zonei, a spațiului Schengen și va trece ceva vreme până să devină. Cu toate acestea, e, e E esențial pentru noi să avem acces la informațiile uh, din spațiul Schengen, pentru că asta ne va permite să ne uh, controlăm în mod concret uh, granițele care, care sunt uh, granițe externele, externe ale Uniunii Europene. E, uh, e e uh, pre, uh, posibil să se, să se discute, să se ia în discuție accesul țărilor non-membre ale, non -membre ale spațiului Schengen la informații uh, uh, disponibile pentru țările din spațiul Schengen. Colegul a, a ridicat uh, cea mai uh, importantă chestiune care n-a fost soluționată încă la finele anului, uh, la finele lunii aprilie, la reuniunea extraordinară a Consiliului European s-au S-au luat, de, s-au luat decizii cu privire la trei axe, la axa financiară, relocarea voluntară și combaterea imigrației ilegale. și uh, după ce uh, se va intra în cea de-a treia fază operațională, vom avea o capacitate mai sporită de acțiune. Însă nu uh, s-a spus nimic despre cum va combate Turcia imigrația ilegală. Prezența traficanților în Turcia deschide posibilitatea unei noi rute de, de trafic prin intermediul Mării Negre. negre. Întrebarea mea e ce, ce vom face în, uh, cu privire la această a treia fază? Când vom intra uh, în această a treia fază? Vom face ce trebuie făcut pentru a ne apăra granițele? Uh, e, e important mai ales acest lucru, mai ales pentru țările membre. Există mai multe tipuri, tipuri de, de migrație. Um, există o uh, diferențe semnificative între, între în țările africane și uh, cele europene, uh, corupția, subdezvoltarea, uh, mai puțin uh, sărăcie, deși există și asta, dar e vorba mai mult de lipsa unor uh, orizonturi. Uh, imigranții proveniți din Nigeria sau Mali trebuie să plătească 3-400 de euro pentru asta după ce și-au vândut în acest scop pământurile familiei, familiei și bijuteriile. E o sumă fabuloasă pentru ei, e o avere. Și apoi tot întreg tribul și-a pus uh, speranța în ei, speranța că vor ajunge în Europa, iar această persoană știe, e gata să-și să, pună în pericol, uh, pericol viața și să se expună, să se expună tuturor amenințărilor uh, pentru că dacă reușesc să ajungă în Europa, vor uh, rămâne. Problema e că Europa nu, nu trimite un, un mesaj uh, uh, descurajator, nu spune, nu le, nu, le, nu le spune, nu veniți pentru că veți fi trimiși înapoi, pentru că veți fi considerați imigranți uh, ilegali. nu ignorăm, uh, uh, pe de altă parte, suferința și disperarea lor. Um, dacă e să ne referim la documentele de călătorie falsificate din Somalia sau din Nigeria, uh, Uh, acolo existând o piață pentru neagră pentru astfel de documente. Se pot, uh, se pot cumpăra pa, uh, pașapoarte și alte documente de identitate um, autentice. Îi îi calificăm drept uh, migranți uh, economici uh, și uh, uh, îi, îi respingem, însă nu prea unde să se îndrepte, adică uh, nu, țările terțe nu îi, uh, nu îi primesc. Ne susținând țările terțe, contribuim la suferința uh, și dispariția acestor persoane. Merci, Monsieur le Président. Merci. Vă, vă mulțumesc, domnule președinte. De la decizia din, uh, din aprilie, uh, rutele migratorii au, uh, au evoluat oarecum dinspre Italite, Italia spre Grecia și, și cetățenia, naționalitatea migranților s-a, s-a schimbat. Uh, Problema migrației din Africa e în primul rând o problemă africană. 9 din uh, zece uh, migranți din Africa sunt africani și migrează în, uh, în Africa. Trebuie să reamintim aceste lucruri pentru a le rea, rea, relativiza. Ați vorbit despre dorința de a lucra, colabora cu țări pe, pe principiul, cu țări cu care Uniunea Europeană a mai lucrat, pe principiul solidarității. Am, um, am suspiciuni uh, cu privire la, uh, sunt în, mă, îndoi, mă îndoiesc uh, cu privire la reușita procesului Rabat și a celui uh, de la Khartoum, mai ales uh, în ceea ce privește colaborarea cu, uh, cu, uh, cu Eritrea și, uh, și Sudanul. Cum înțelegeți să luptați uh, împotriva migrației uh, din aceste țări, având în vedere că guvernele din cele două țări sunt sursa migrației? migrației, uh, având în vedere conflictele de acolo? Ce fel de negocieri se pot uh, întreprinde cu astfel de, de regimuri? Ce, ce sperăm uh, de la ele, ce așteptăm de la ele în lupta împotriva traficului, având în vedere că guvernele acestor țări sunt complice, dacă nu chiar actori, participanți la acest trafic? Uh, Uh, cum vor fi controlate ajutoarele acordate acestor țări, uh, știut fiind că uh, Eritrea nu are un guvern funcțional cum, cum ar ajunge, cum s-ar împărți banii, cei 200 de milioane de euro pentru Eritrea, populației din Eritrea în aceste uh, condiții? Uh, Înțeleg că acești bani uh, ar veni din fondul de gestionare a frontierelor, nu din fondul de dezvoltare. Cred că uh, aceste soluții nu sunt uh, perene și cred că singurele căi sunt cele legale și măsurile concrete. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, sunt de acord că cu ceea ce s-a spus înainte de către domnul Vimon, și anume că ne bucurăm cu toate chestiunile pe care le-a propus. Ne bucurăm că s-a întors. Dar aș vrea să vă spun un lucru. Bineînțeles că avem o problemă structurală în legătură cu tema migrației din Africa către Europa, ceea ce nu este foarte ușor de gestionat. Însă dumneavoastră vorbeați de măsuri concrete în acest plan de acțiune. Puteți să ne spuneți care sunt măsurile concrete pentru ca să devenim mai concreți un pic? Uh, și cum credeți că statele africane și autoritățile din țările de proveniență ale migranților vor accepta aceste măsuri? Credeți că le vor accepta sau nu? Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul Georgiev. În primul rând, aș dori să vă spun că țara mea, Bulgaria, reușește destul de bine să protejeze granițele externe ale Uniunii Europene. Noi avem privilegiul să fim parte din zona euro, dar cu siguranță am uh, oferit o protecție bună din punct de vedere tehnic. Întrebarea mea este legată de măsurile concrete. Ați spus că uh, această conferință de la Valeta va fi primul pas către măsuri concrete. Nu credeți că am, avem ceva întârziere, având în vedere toate evenimentele din Africa de Nord, având în vedere felul în care a luat amploare statul islamic? Poate că avem nevoie de un concept nou pentru cuvântul acțiune. Poate că trebuie să luăm decizii mai repede și aceasta va fi felul în care vom putea cel mai bine să gestionăm această criză, pentru că nu putem să, criză, nu putem să mai uh, închidem ochii în fața celor ce se întâmplă mai mult de atât. Mulțumesc! Thank you, thank you, Chairman, and thank you for your... Următorul vorbitor, domnul Vimo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc pentru întrebările foarte numeroase pe care le-am primit din sală. O să încerc să răspund la cât mai multe. În primul rând, aș dori să subliniez din nou și să insist asupra uh, faptului că summitul acesta de la Valeta nu se va ocupa de ruta refugiaților uh, prin Balcani și nu va de, și de refugiații din Siria. Deci, după summitul de după amiază vom avea o reuniune în care vom discuta despre acest lucru, însă uh, M-ați întrebat uh, despre refugiații din Siria, m-ați întrebat de prezența Siriei și a Arabiei Saudite. Acestea nu sunt prezente și nu este din întâmplare. E vorba de un summit care discută Africa și nu e vorba de un summit care discută Orientul Mijlociu și problemele pe care le avem în uh, Orientul Mijlociu. Nu pentru că n-ar fi importante, sunt foarte importante, dar trebuie să fie gestionate în, uh, la locul potrivit cred că trebuie să înțelegeți, în primul rând, că Valeta discută despre migrația africană și asta este ceea ce încercăm să realizăm la Valeta. În ceea ce privește rolul Comisiei în implementarea fondului de ajutor, domnul Plenkovici m-a întrebat acest lucru. Da, vor uh, participa serviciile comisiei, statele membre care au participat, uh, iar statele africane care vor fi uh, și vor avea statul de observator și va trebui să decidem cum uh, să acționăm împreună. Planul de acțiune de la Valeta ne dă un cadru oarecum pentru toate aceste acțiuni, adică deschide o posibilă cale, ne dă idei despre ceea ce am putea să facem și, bineînțeles că și comisia care a participat la pregătirea summitului de la Valeta și care este foarte informată, fiind o parte din discuțiile care au avut loc pregătitor, va avea ce să va avea, desigur, un cuvânt de spus. Trebuie să nu uităm că acest fond de ajutor va fi foarte util atunci când vom trece de la faza de plan de acțiune la proiectele individuale. Și acolo, atât uh, fondul uh, de ajutor, cât și instrumentele pe care le avem momentan vor putea să intre în acțiune. Dar trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu, pentru că atunci când punem în aplicare acțiunile pe care le-am convenit, uh, să putem să acționăm. S-ar putea să putem folosi și alte fonduri și care să conțină chiar milioane de euro, fie că e vorba de fondul european uh, pentru dezvoltare sau altele pe care putem poate să le activăm. E vorba așadar de toate sistemele pe care le avem la dispoziție pentru ajutorul pentru dezvoltare, pe care am putea să le punem în interacțiune cu celelalte și e vorba de interacțiunea între migrație și dezvoltare până la urmă. În legătură cu ajutorul umanitar, lăsând la o parte ce a spus dumneavoastră, domnule Howitt, uh, despre taberele de refugiați în Iordania sau în Turcia, cred că și contribuția din partea statelor membre a crescut de la ultimul summit uh, european. Dar rămânând la tema Valeta și Africa, pot să vă spun că avem tabere de refugiați impresionante. De fapt, cea mai mare tabără de refugiați este în Kenya, la granița cu Somalia, unde avem intenția să susținem aceste infrastructuri și în planul nostru de acțiune încercăm să analizăm feluri în care putem să acordăm asistență și să vedem ce se întâmplă uh, cu uh, măsurile pe care vrem să le luăm, cum facem să fim mai prezenți, cum putem să facem să fim mai eficienți. Întrebarea care se, mi s-a pus dacă vom uh, oferi mai multe fonduri, da și nu, adică un miliard din fondul european de dezvoltare erau uh, fonduri care nu fusese realocate, deci de fapt erau fonduri care acum pot să fie folosite într-un scop pozitiv. Iar uh, unul din motivele pentru care unele din statele membre nu sunt atât de puternice în respectarea angajamentelor luate în fondul de ajutorare este faptul că ei uh, că contribuțiile din part, directe din partea statelor membre joacă un rol foarte mare și statele membre au impresia că au senzația au senzația sau au impresia că trebuie să se implice de două ori. Trebuie să explicăm despre ce este vorba. E vorba de măsuri pas cu pas în direcția care trebuie. Ați vorbit despre căile legale și sigure de a intra în Europa. Aceasta este ceea ce ne dorim cu toții. De aici și importanța oricărei forme, oricărei scheme de uh, Um, relocare, fie către tabere de refugiați interioare sau nu, pentru că astfel putem să știm înainte ca ei să plece la drum dacă pot fi acceptați, dacă vor beneficia de dreptul de azil și deci aceasta este calea cea mai bună și vom sublinia această variantă la Valeta. Însă va trebui să ne uităm uh, și la rădăcinile acestui uh, fenomen prin care foarte mulți migranți ilegali încearcă să folosească sistemele actuale și să încercăm să lucrăm la mai multe nivele pentru a putea minimiza drama actuală. E vorba așadar aici de informare, în primul rând, de informarea despre realitatea pe care o vor avea de suportat dacă intră în Europa, când intră pe canale nelegale, și înseamnă și să ne gândim mai bine, și statele membre o fac în momentul de față, de, uh, să se gândească mai bine deci la posibilitatea de verificare în statele de origine înainte să înceapă periplul prin țările de tranzit, astfel încât refugiații să poată ști de la început dacă au o șansă să intre în Uniunea Europeană sau nu. Alte chestiuni concrete care se pot face, pentru că m-ați întrebat de măsuri concrete, aș putea să vorbesc uh, ore despre aceasta, dar nu cred că ați fi foarte mulțumiți să o fac. Există măsuri foarte concrete pe care putem să le luăm și la care ne gândim acum. E vorba de felul în care fondurile europene ar putea să susțină unele măsuri. Mă gândesc aici la cooperarea triunghiulară, de exemplu, pe care o avem în momentul de față un migrant dintr-o țară de origine care se află într-o țară în tranzit și care nu poate să continue către Europa, primește, de exemplu, o calificare sau dezvoltare profesională, un uh, tichet de dezvoltare profesională și primește această formare în final, care îi va permite să se întoarcă înapoi în țara de origine și să-și găsească un loc de muncă. Asta este, aceasta este una din variantele pe care europenii doresc să o folosească pentru a încerca să ajute altfel și să ne îndepărtăm de rutele ilegale ale migrației și de acest uh, foarte importantă și aceste tensiuni foarte mari. Doamnă de Sarnez, ați spus că avem două provocări și sunt de acord cu dumneavoastră. Există o strategie pe care trebuie să aibă Europa acum în legătură cu migrația ilegală și uh, migrația legală. Dar trebuie să vedem că unul din probleme, una din problemele pe care le avem acum, așa cum ați subliniat-o și dumneavoastră, este că atunci când foarte mulți parteneri africani și-au luat angajamente de a-și recupera cetățenii care sunt ilegale în Europa, ca să spunem lucrurile foarte simplu, nu fac niciun efort sau fac puține eforturi pentru a-i re lua în țară pentru a-i reprimi. Și aceasta duce la un cerc vicios, pentru că cu cât vor mai puțin să își primească cetățenii, cu atât mai puțin sunt celelalte țări disponibile să le acorde o viză. Și ajungem așadar la un cerc vicios și tot obiectivul acestui summit de la Valeta este să încercăm să spargem acest cerc vicios pentru a încerca să găsim uh, o nouă variantă în ceea ce privește returnarea care să fie mai eficientă. Și cum ar putea să fie acest lucru? Prin uh, foarte, pentru o mai bună identificare a cetățenilor din, uh, care, și a țării de origine, foarte mulți cetățeni, dacă probabil știți, și-au distrus documentele și deci sunt greu de identificat. Trebuie să încercăm să mergem la sursă și să-i ajutăm uh, statele africane să, mer- să uh, digitalizeze și să registreze mai bine informația care îi permite o identificare a cetățenilor. Dacă această activitate de identificare s-a făcut, atunci uh, problema pașapoartelor și ale sepaseurilor devine mult mai mică, iar Uniunea Europeană poate să înceapă să ajute mult mai bine prin programe de creare de locuri de muncă în țările de origine sau printr-o formare profesională sau alte variante care pot asigura o reintegrare a acestor migranți într-o manieră mult mai eficientă decât se întâmpla până acum. Iar celălalt punct, pe care de asemenea aveți dreptate, este nevoia ca Africa să aducă un răspuns bun. Iar uh, noi am putea să-i ajutăm să aibă politici de migrație mai eficiente. Din ce în ce mai mult, vedem că anumiți migranți din cornul Africii sau din alte părți similare încearcă să meargă în Nigeria, în Côte d'Ivoire sau chiar uh, în Sud, în Mozambic sau în alte țări pentru ca să găsească un loc de muncă. Și dacă îi organizăm mai bine, îi ajutăm să se organizeze, putem și aici să facem un pas înainte. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, e vorba de proiecte pe termen lung și sper ca summitul de la Valeta să lanseze acest uh, cale, să fie primul pas, dar suntem încă departe de obiectiv. Ca să ne întoarcem la ceea ce au spus mulți dintre dumneavoastră la rutele Balcanilor și faptul că avem 5.000 de refugiați care se la frontiera foarte multor, frontierele țărilor noastre, este pentru că suntem confruntați cu un fenomen de o amploare cum nu am mai văzut până acum. Nu e vorba aici de Schengen sau de alte scheme pe care le avem în momentul de față care ar putea să care sunt considerate învechite, ci orice au făcut statele, orice țară care ar fi avut de gestionat un astfel de flux ar fi fost foarte dificil pentru ea. Trebuie deci să preluăm acest caz ca unul urgent și uh, ca pe unul urgent și să încercăm să reluăm uh, controlul asupra frontierelor noastre. Însă, același lucru se întâmplă și cu uh, ruta libiană, de exemplu. Ruta libiană însă, cu migranții din Africa, a fost uh, s-a, mai eliberat de presiuni, numai 1 sau 7 sau 8 pe o zi care trec acea frontieră. Însă, în continuare, fluxul este continuu și trebuie să facem uh, alte lucruri decât ceea ce am făcut pe rutele din Balcani și pe aceste rute. Și mai ales aceasta nu poate să treacă decât prin analizarea uh, motivelor uh, de bază, motivelor de migrație. Deci, cauzele la rădăcină. Uh, o colegă a vorbit despre îmbunătățirea controlelor la frontieră. Dacă vorbim despre acestea, nu înseamnă neapărat să punem bariere, înseamnă să ajutăm acele țări de a avea capacitățile care trebuie pentru a gestiona fluxurile de persoane. Și când ne gândim la rețelele infracționale și de crimă organizată, vedem că trebuie să facem anumite lucruri între noi pe care nu le facem momentan. De exemplu, punerea în comună a informației, ajutând unele țări să își instaureze legislația care trebuie pentru ca să poată să combată rețelele criminale sau uh, acordând capacitatea care trebuie la nivelul administrațiilor care nu au încă. Sigur că există corupție, sigur că s-ar putea să fim uh, dezamăgiți uh, de unele chestiuni, dar dacă nu începem de undeva, nu vom putea să scăpăm de acest fenomen care este unul foarte dificil. O altă întrebare care s-a mai pus de mai multe ori E, vor, uh, e vorba de Sofia și de uh, intrarea acestui program în a treia fază. Trebuie să vedem uh, dacă o, un guvern de Uniune Națională ar putea să fie instaurat în Libia, bazat pe um, instituții juridice. Încercăm să lucrăm la această soluție, dar sperăm să reușim. Dacă acest guvern se va instaura, atunci Sperăm să putem continua cu operațiunea Sofia. Condiționalitatea a fost o altă întrebare pe care mi ați spus-o mulți dintre dumneavoastră. Condiționalitatea există, dar cred că a fost um, formulată într-o manieră care este mai dificilă, mai puțin dificilă de, pentru partenerii africani decât mai mult pentru mai mult și mai puțin pentru mai mult. Uh, Cred că ce trebuie să facem este să facem pachete, practic, în care să se poată recompensa eforturile. Mă refer aici, de exemplu, la susținerea reintegrării persoanelor returnate în țara de origine și uh, țara de origine trebuie să ne ajute să identificăm dacă acestea pot continua, atunci eu cred că aceasta este cea mai bună cale de a face pași înainte. Africa nu are speranță, e adevărat. Pentru tineri, pentru tinerii din Africa, e de ales între mișcări radicale, șomaj sau emigrare, fie către altă țară africană sau în Europa. Ceea ce este foarte dificil pentru ei și trebuie să le dăm mai multă speranță pentru ca să poată să găsească o altă soluție. Știu că am depășit, mă opresc aici, domnule președinte, și bănuiesc că trebuie să continuați și cu alte subiecte și eu trebuie să mă duc la avion. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador, pentru aceste răspunsuri. Vă dorim dumneavoastră și nouă mult succes, ca această conferință să devină un succes. Nu este vorba despre uh, răspunsul tip pe care trebuie să le impunem, nu este sarcina acestei conferințe, dar sperăm că va fi o întâlnire încununată de succes. Sper că în momentul în care ă, soarele va reveni cu puterea primăverii, dacă până atunci nu vom clarifica problemele din Libia, ne vom confrunta cu un val de imigranți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 asta se numește hier AFCO? Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba despre o scurtă informare legată de deplasări. Constat că interesul uh, va necesita o concentrare maximă. Am avut o delegație AFET săptămâna trecută la New York. Au existat convorbiri cu secretarul general, cu reprezent, uh, locțiitorul Eliasson, cu președintele adunării generale și cu alte personalități de asemenea, cu șefii de reprezentanțe, de misiuni ale unui număr mare de, din statele membre și cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate. Bineînțeles, în cadrul acestor uh, convorbiri am vorbit despre situația din Siria, din Irak, despre problematica migranților și am fost surprins că secretarul general tratează discuțiile de la Viena uh, cu mai mult optimism decât am făcut-o eu și că este de părere că cele 17 state participante ar fi căzut de acord că ISIS urmează să se afle în centrul atenției. Deci, mai puțin uh, pozițiile divergente legate de Assad și mai mult uh, cele legate de ISIS, chiar dacă nu este foarte clar în clipa de față cum să ne poziționăm față de Assad. Dar, în orice caz, trebuie să ă, fie contracarat ISIS. Din acest punct de vedere există unitate. Deci, noi însă trebuie să înțelegem în această analiză că acest lucru este posibil doar dacă Rusia, Europa și Statele Unite în uh, ce privește obiectivele lor, vor reuși să-și clarifice punctul de vedere pentru a avea o abordare comună și dacă și Teheranul va putea să exercite o influență pozitivă. Pentru că fenomenul migrației va putea fi stăvilit din această regiune doar dacă uh, va fi stopat războiul, altfel totul rămâne o iluzie. Deci, Națiunile Unite, în acest context, au exprimat foarte clar un punct de vedere că ar trebui să existe o strânsă colaborare între marile puteri și noi, ca Uniunea Europeană, am uh, salutat uh, această poziție și noi suntem unul din principalii finanțatori ai programului Națiunilor, Uni- Națiunilor Unite vis-a-vis -vis de refugiați. Deci, toate lucrurile sunt legate între ele. Und wir müssen auch feststellen, äh, dass so wie das auch in der Europäischen Union zum Teil der Fall äh, ist. Uniunea Europeană și în cadrul statelor, Națiunilor Unite, statele membre creează o probleme, problemă atunci când nu își mai îndeplinesc responsabilitățile și când diminuează contribuțiile financiare. Pentru că în felul acesta, cu cât sunt obiectivele mai înalte și eh, mai importante, cu atât scad șansele de îndeplinire dacă banii sunt din ce în ce mai puțini și eh, nu doar statele membre ale Uniunii Europene, multe state de pe planetă ar trebui să aibă o contribuție mai importantă pentru a diminua dificultățile. Noi discutăm acum eh, despre posibilitățile juridice, despre posibilitățile legale, dar eh, și costurile legate de Uh, imigranții care sosesc în statele membre sunt din ce în ce mai ridicate și dacă în felul acesta dorim să diminuăm asistența uh, financiară pe care o acordăm uh, instituțiilor Națiunilor Unite, se creează probleme. Deci acest lucru nu a fost suficient elucidat. Dar a devenit clar că trebuie să vedem lucrurile și în acest context. Deci trebuie să nu mai purtăm ochelarii uh, intereselor naționale sau ochelarii intereselor europene, ci să ne punem niște ochelari care să servească interesele globale. Ambasadorul din Kenya uh, ar fi trebuit să poată să ne spună câte uh, milioane Uh, au uh, fost folosite în Kenya pentru acest fenomen, uh, dar dacă e așa, atunci cred că în Germania ne aflăm acum în fața dezastrului. Indiferent cât de mare este criza din Europa, trebuie să ne gândim că trebuie să uh, Ehm, înțelegem și că anumite state din eh, Asia se miră despre ce vorbiți de fapt, pentru că poate contribuția lor a fost mai substanțială. Deci trebuie să analizăm lucrurile nu doar din perspectivă politică, ci și despre ceea ce se întâmplă pe plan național cu mișcările populiste sau cu susținerea sau lipsa de susținere din partea cetățenilor. După aceea, procesul de reformare a sistemelor care funcționează acum sunt uh, o poveste fără sfârșit. Este o problemă cine va deveni secretar general al ONU în anul viitor. Pentru că uh, cu cât te uh, apropii mai mult de structurile mai înalte ale Națiunilor Unite, cu atât există mai puțină transparență. Și am întrebat, uh, se gândește cineva să fie aleasă o femeie? Răspunsul a fost nu. Important este calitatea persoanei, după aceea să fie o, o femeie și după aceea uh, importantă este și regiunea dar mă gândesc că cele cinci state membre permanente ale Consiliului de Securitate vor decide exact după propria lor gândire. Sunt niște eh, realități. Bun, să ne gândim poate că la Moscova la un moment dat uh, va ajunge și o femeie să devină ministru de externe și, de externe și asta ar putea să schimbe lucrurile. Dar este clar că acum uh, mm, evoluăm pe un teren uh, mai nesigur din acest punct de vedere. Și aceasta este o discuție pe care o purtăm mereu în legătură cu cine trebuie să fie uh, membru uh, permanent al Consiliului de Securitate și dacă nu s-ar putea schimba lucrurile din acest punct de vedere, dar eu cred că nici în anul viitor schimbarea nu se va produce. Dar dacă dați voie să vă mai spun o poveste, fostul cancelar Kohl din Germania a spus că e foarte frumos că se fac mereu propuneri să devenim și noi Germania membru permanent, dar de fapt nici nu-mi doresc acest lucru pentru că ar fi uh, mult prea costisitor. Bun, dar uh, constatăm că Uniunea Europeană, ca și în problemele financiare și ale instituțiilor bancare, nu vorbește într-un glas la Națiunile Unite. În ce privește instituțiile financiar-bancare, am încercat printr-un document elaborat de președintele Comisiei Juncker să creăm un fel de unitate Uh, așa ca să putem acționa unitar în relația cu Banca Mondială, dar cred că și în relația cu Națiunile Unite ar trebui să putem face acest lucru tot unitar. Acum lucrul acest nu se întâmplă. Dacă Uniunea Europeană își dorește să devină membru, trebuie să mă gândesc și la diferențele care uh, există între celelalte state membre ale Națiunilor Unite. Noi avem cu ele o bună colaborare și reprezentanțele noastre ale Uniunii Europene deja își asumă multe sarcini. Au existat peste o mie de ședințe de coordonare cu statele membre și cu Națiunile Unite dar că ă, și acolo ă, există demersuri numeroase pentru a ajunge la ă, rezoluții care să fie unitare. Această evoluție este pozitivă. În 90% din cazuri s-a reușit, deci procentajul de 10% poate fi corectat în perioada următoare, dar oricum este o evoluție pe care putem să o apreciem ca fiind una pozitivă. M-aș opri aici și aș da cuvântul și altor colegi din partea uh, delegației care poate doresc să adauge ceva. Domnul Front. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să folosesc această ocazie pentru a mulțumi echipei care a pregătit aceste reuniuni, pentru că eu consider că ele au fost foarte rodnice. Și este vorba atât de cei care au lucrat la Bruxelles, cât și de cei care ne-au însoțit. Dacă îmi dați voie, mă voi concentra asupra ceea ce ne-a mărturisit secretarul general. Domnul Brock deja a menționat uh, unele aspecte, dar mă voi referi și la notițele mele și poate voi intra în, mai mult în detaliu decât a făcut-o domnul Brock. De exemplu, am fost surprins să aud că domnul Ban Ki-moon a anunțat că în două săptămâni și asta s-a întâmplat uh, marțea trecută. Deci va exista uh, un plan de acțiune vis-a-vis -vis de Siria pentru conferința de la Viena. Cred că este un pas foarte important, poate că tocmai de aceea el a fost poate ceva mai optimist decât am fi anticipat noi. Am mai spus de asemenea un lucru pe care l-am reținut și anume că el a fost alături de națiunile europene care s-au confruntat cu această criză a migranților, care a constituit o mare provocare. De asemenea, a uh, îndemnat Parlamentul European de a, să-și facă auzită vocea, ceea ce noi uh, am făcut, dar poate că vocea noastră nu a fost auzită dincolo de Atlantic. Un alt subiect care a fost important din punctul meu de vedere a fost modul în care a apreciat el întâlnirea de la Viena vis-a-vis -vis de Siria, care a avut loc cu câteva zile anterior și a spus că nu s-a discutat despre viitorul lui Assad, pentru că uh, ar fi fost lipsit de fair play că, ca întregul proces să se rezume la soarta unei singure persoane. Deci, întâi va trebui să fie reluat dialogul și după aceea să ne gândim care să fie până la urmă soarta lui Assad. Deci nu este momentul potrivit să se întâmple acum. Și cred că a fost un uh, lucru interesant să aflăm cum intenționează și când intenționează comunitatea internațională să se ocupe și de destinul președintelui uh, Siriei. În ce privește Daesh, ISIS, el a spus că acest grup uh, în trecut a fost un grup terorist, dar uh, nu atât de radicalizat cum este ISIS acum și uh, că situația actuală este periculoasă. toate cele 19 state sau, mă rog, participanții la negocierile de la Viena au fost de acord că ISIS trebuie să fie combătut. Deci, Acestea sunt uh, câteva lucruri pe care le-am reținut eu în mod special. Și cred că, în mod deosebit, întâlnirea cu secretarul general uh, al ONU, care uh, a petrecut mai mult de o jumătate de oră um, alături de noi, a fost interesantă, pentru că a fost interesant pentru noi să aflăm cum privește el problematica refugiaților și a spus, de pildă, că uh, Uh, toate celelalte probleme, schimbările climatice și altele, necesită o analiză a cauzelor și uh, acest lucru este foarte important în mod deosebit în ce privește situația din Siria. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, și eu uh, personalului de la Bruxelles și celor care ne-au însoțit în uh, vizita la New York. Deplasarea de săptămâna trecută a fost importantă și, după părerea mea, una de succes a evidențiat importanța cooperării dintre Parlamentul European și Națiunile Unite pe uh, probleme de interes comune, începând de la uh, criza refugiaților, apoi egalitatea uh, de gen, dar și uh, ajutoarele pentru dezvoltare. Grupul meu se pronunță pentru reformarea Națiunilor Unite, astfel încât acest organism să devină mai transparent și mai uh, eficient pentru a, pentru a răspunde multiplelor provocări uh, mondiale actuale. De aceea, la alegerea noului secretar general al Națiunilor Unite în 2016, uh, cea mai competentă persoană ar trebui să obțină, să obțină postul, indiferent de uh, profilul său, de trecutul său. Apoi, uh, cred că o uh, atenție din ce în ce mai mare ar trebui să fie acordată a, a, conflictelor înghețate, uh, care sunt adesea trecute cu vederea în, în favoarea unor conflicte mai de actualitate, mai fierbinți. De asemenea, ar Parlamentul European ar trebui să se gândească la modul în care Uniunea Europeană poate contribui la reformarea Națiunilor Unite fără a contrazice pozițiile fiecărui stat membru în, în parte. Națiunile Unite pot acționa numai în caz de unanimitate, dar au fost nenumărate cazuri în care nu s-a întâmplat așa. Cred că uh, fiecare țară uh, însă trebuie să, să, poată, să vorbească pentru a-și, apăra, pentru a-și putea apăra interesele naționale. Noi uh, îi pledăm pentru sporirea, întărirea rolului Uniunii Europene în, în cadrul Națiunilor Unite, inclusiv un, un loc în Consiliul de Securitate, un loc al Uniunii Europene în Consiliul de Securitate. În Națiunile Unite uh, Uniunea Europeană și statele membre trebuie să lucreze împreună în interesul uh, uh, păcii și dezvoltării uh, mondiale și al securității mondiale de asemenea. Gracias. De Vă, vă mulțumesc. Din cele auzite m-a îngrijorat un, un lucru. Am fost de curând uh, în, uh, în Irak și am uh, discutat cu, cu reprezentanții militari din Irak și Kurdistanul irachian și uh, care au, au spus că uh, puterile, uh, puterile, organizațiile internaționale nu își fac uh, treaba și că va fi nevoie de 5 ani pentru ca uh, ISIS să fie învins. Dacă de Saddam Hussein am putut uh, scăpa în 6 zile, de ce e nevoie de 5 ani uh, ca să ne debarasăm, ca să scăpăm de uh, ISIS? Uh, Statele Unite și uh, Turcia permit ca capacitățile lor militare să, să fie uh, uh, folosite în favoarea ISIS. Mă întreb de ce comunitatea internațională nu face mai mult intervenind uh, pe frontiera, la, frontiera, la frontiera Kurdistanului. Încercăm oare realmente să, uh, să învingem ISIS sau doar profităm de haosul uh, instalat acolo? Această organizație este minoră în, în raport cu comunitatea internațională și cu puterea ei. Uh, și deci cred că situația e inacceptabilă. Uniunea, uh, Națiunile Unite nu fac decât uh, dovezi de, nu, da, nu dau decât uh, dovezi de retorică, doar discursuri, iar situația defavorabilă persistă, e ridicol. Lo que quiero decir es que cuando una voiam să spun așa că atunci când ai o coaliție internațională constituită din țări extrem de, de puternice, de ce, de ce să nu iei decizia de, de a bombarda uh, ISIS și de ce permiți uh, proviziile de, de arme și, uh, și bunuri să ajungă acolo la ISIS? Să crezi, afirm că e nevoie de 5 ani pentru acest grup să fie uh, învins, e uh, sfidător la adresa in inteligenței. Luptătorii din Kurdistan și din Irak uh, asta susțin și, de fapt, și bunul nostru uh, uh simț ne-ar ne spune același lucru. Mulțumesc. Dacă înțeleg bine, nu o să existe un atac militar dacă nu se ajunge la un uh, acord politic în regiune și acest acord politic nu este în momentul de față uh, prezent. Avem în momentul de față activitate militară a patru țări, dar care fac cu toate ale altceva. Franceze, francezii și uh, Marea Britanie și USA împotriva ISIS uh, și Rusia împotriva uh, opoziției și uh, rușii și Ankara împotriva curzilor. Cam aceasta este strategia pe care o avem în momentul de față, nu? ceea ce nu servește la absolut nimic dacă nu reușim să acționăm mai ordonat și atunci să acționăm în numele Europei și nu împotriva unui partener din regiune. Dacă nu se ajunge la un acord între Arabia Saudită și Teheran, de exemplu, despre uh, priorități, din continuare vom avea un război uh, practic uh, prin delegare și degeaba decidem noi ce vrem. Aceasta este consecința acestei uh, situații. Dacă Europa, Rusia și SUA își pun priorități comune, abia atunci vor putea să-și activeze relațiile cu cei care, cu care se înțeleg mai bine și vor putea să explice ceea ce înseamnă acțiunea lor. Și de aceea este nevoie de aceste acțiuni, de aceea discuțiile de la Viena sunt esențiale și nu discuțiile din Consiliul de Securitate. Cel puțin așa înțeleg eu lucrurile. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Plenković, care are două rapoarte de făcut. Vă rog. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Tu. Ähm, Ucraina se află pe lista priorităților de politică externă, sus pe lista uh, priorităților de politică externă ale Parlamentului European și asta din două motive. Am fost însărcinat să conduc o delegație de șapte membri ai uh, Parlamentului European, uh, văd un coleg de delegație aici, pentru a observa alegerile locale Uh, din, uh, din uh, Ucraina, care au, au avut loc pe 4-5 noiembrie, e a treia rundă de alegeri din Ucraina monitorizate de Uniunea Europeană. Am făcut, de fapt, parte dintr-o misiune mai vastă, misiune de observare mai vastă, coordonată de OECD de OCDE și uh, de colegi de la uh, Consiliul uh, um, Europei, inclusiv membrii din adunarea parlamentară a Consiliului Europei, dar și membrii ai Comitetului Regiunilor pentru informarea dumneavoastră. Vă spun că este a, a treia a, a oară când Uniunea Europeană monitorizează alegeri locale, sau mai monitorizat alegeri locale în Georgia și în Kosovo înainte. Care au fost concluziile noastre principale? Principala concluzie a fost că ele s-au desfășurat uh, în mare parte potrivit standardelor Uniunii Europene și ale Consiliului uh, Europei. Uh, prezența la vot a fost de 64,5%. Alegerile nu s-au putut desfășura corespunzător în trei locuri în uh, uh, Mariupol uh, aflat aflat în, uh, în uh, regiunea Donetsk, uh, apoi într-un alt oraș din, din Donetsk, din regiunea Donetsk, unde se vor repeta alegerile și într-un oraș din regiunea Mohas. Câteva cuvinte despre cadrul legal acum. Alegerile s-au desfășurat potrivit noului cadrul legal adoptat în iulie anul acesta s-au aplicat uh, trei, electorale, trei sisteme electorale într-unul, dacă vreți, uh, votul uh, uninominal, apoi uh, votul uh, pentru, în două tururi în, uh, în, pentru primarii uh, orașelor cu o populație peste un anumit prag și apoi sistemul votului pe liste sistemul votului, uh, de fapt un vot proporțional pentru reprezentanții uh, regiunilor. Acesta a fost o inovație introdusă de, de curând. A doua uh, rundă a alegerilor va fi organizată în anumite orașe, mai, mai precis în 29 de orașe ucrainiene, iar la finele acesteia vom avea o imagine precisă a tuturor aleșilor uh, locali uh, uh, din, din Ucraina, de la nivel de orașe, dar și de uh, uh, regiuni. Trebuie remarcat că uh, 5 milioane de persoane n-au putut participa la alegeri, mai precis cei din regiunile ocupate din Donetsk și Lugansk, dar nici ce, cei din Crimea. Uh, cei din primele două regiuni uh, vor vota odată ce con condițiile de securitate uh, de acolo uh, vor putea permite organizarea alegerilor, deci prin urmare partenerii noștri ucrainieni vor avea nevoie de ajutorul nostru în organizarea alegerilor locale în orașele în care ele nu s-au putut desfășura, desfășura acum din motive de securitate. Alegerile s-au desfășurat într-un într context uh, complex dintr-o mulțime de puncte de, de vedere, dat fiind de descentralizarea și modificarea Constituției uh, operate uh, recent majoritatea necesară pentru uh, modificarea uh, Constituției este de 300 uh, de, de parlamentari. Alegerile au o importanță din punct de vedere al stabilității coaliției de la, de la putere. Important pentru Uniunea Europeană e ca coaliția pro-europeană să rămână stabilă. Un alt lucru pe care l-am remarcat Ah, am, ne-am, ne-am folosit de cadrul uh, de, de referință parlamentar uh, și uh, un, un aspect important e, e armonizarea ah, și cred că, credem că în viitor va fi nevoie de, de o armonizare mai mare. Apoi am avut o a doua misiune, așa cum spunea domnul Brock, am participat la întâlnirea oficială uh, a, a, a Asociației Parlamentare, a Comitetului Asociației Parlamentare EU-Ucraina, uh, care uh, își propune să susțină uh, sporirea, întărirea capacității Parlamentului Radei uh, uh, ucrainiene. Uh, iată o acțiune de, de asistență tehnică concretă și uh, cu efecte vizibile. Uh, ne-am întâlnit cu președintele Poroșenko și cu primul ministru Iațeniuc și am avut uh, discuții uh, excelente cu colegii noștri parlamentari. Timp de două zile și jumătate am adoptat declarații uh, comune pe care le-am prezentat în cadrul unei conferințe de presă realizată la Parlament. Am, am avut discuții legate de computerea, combaterea corupției cu procurorul general adjunct am vorbit, discutat și despre ajutoarele umanitare și de altfel am, uh, am dus ajutoare umanitare acolo adunate aici uh, în Parlamentul European ca urmare a unei uh, inițiative a, a grupului Prietenii Ucrainei un lucru important de știut este că Federica Mogherini se află astăzi în Ucraina și are întâlniri și discuții acolo, iar cea mai importantă acțiune va avea loc mâine. Uh, când o, o serie de uh, acte, texte legislative ce, ce țin de liberalizarea sistemului de vize uh, urmează să fie discutate în Parlamentul Euro- Euro ucrainian, asta ar putea deschide uh, calea uh, Uh, cooperării operaționale pe acest domeniu, domeniu și apoi calea către, către uh, luarea unei uh, decizii. Noi, Parlamentul, susținând prietenii din, din Ucraina pentru îndeplinirea condițiilor. Pe 7 decembrie va fi un consiliu, se va reuni un consiliu de uh, de asociere al tuturor comitetelor de, de asociere în care vom discuta toate, uh, despre toate activitățile uh, în cooperare cu Ucraina în anul 2000, ce vor avea loc în anul 2016. Mulțumesc tuturor colegilor care m-au însoțit uh, în această misiune și care au pregătit-o a colegilor din, din Parlament, dar și sprijinului și domnului Brock pentru sprijinul politic pe dosarul ucrainian. Vă mulțumesc. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Složio bih se sa... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu evaluarea făcută de către domnul Plenković. Aș vrea doar să mai subliniez câteva elemente. Elemente foarte importante, de altfel. Alegerile locale din Ucraina s-au organizat în situații foarte complexe, într-o țară în care nu controlează integritatea teritoriului său, ceea ce aduce cu sine normal câteva dificultăți atunci când e vorba de organizarea alegerilor. Cu toate acestea, alegerile trebuiau să confirme funcționarea instituțiilor după ce uh, președintele Ianucovici a, nu, mai, a, nu mai este în funcție și, bineînțeles, că noua lege electorală, care a fost adaptată doar de curând, este foarte complexă. Aceste reguli nu au fost aplicate înainte. votarea pentru persoanele care sunt strămutate nu a fost permisă și ceea ce este o problemă, pentru că sunt peste un milion de persoane strămutate. Ele pentru plângeri au fost foarte ridicate. Nu existau, au existat nici praguri pentru cheltuielile în acest domeniu, ceea ce a dus la o creștere a prețului mass media nu au putut să-și folosească spațiul decât în condiții comerciale. Au existat foarte multe partide cu 350.000 de candidați pentru 170.000 de uh, locuri în administrația locală sau regională. Foarte multe cifre noi, date noi au apărut în ultima vreme. Pentru prima dată însă foarte multe fețe, îmi cer scuze, noi au apărut și au putut să fie candidați. S-au folosit oficiali locali care au fost uh, candidați și au fost trei cazuri în care s-a anulat votul din cauza unor suspiciuni de integritate a procedurii. Cu toate aceste neajunsuri, putem spune că oamenii din Ucraina și-au arătat voința, dorința și au uh, ajutat la consolidarea democratică Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Peterle, aș vrea să mulțumesc colegilor croați care sunt uh, membri în uh, echipa care s-a ocupat de supravegherea alegerilor în Ucraina pentru acest raport. Eu am fost două, două zile în Ucraina săptămâna trecută și m-am întâlnit cu oameni foarte implicați care lucrează în ministere, care mi-au uh, cerut ajutorul spunând că nu au nevoie de ajutor numai la temele foarte mari, cum ar fi, de exemplu, statul de drept, ci și la alte subiecte. Și uh, au spus că își doresc ca progresul să se facă și în, pe sectoare, adică este nevoie de o abordare sectorială. Iar mesajul meu a fost că trebuie să fie unitate, dinamică și continuitate. Însă cred că după acest an ar fi important dacă noi, Uniunea Europeană, împreună cu ei, am putea să facem o verificare, așa cum cred că a fost planificată, pentru a vedea unde am excelat, unde avem uh, de compensa ceea ce nu s-a făcut în trecut. Știu că suntem într-o situație încă foarte dificilă, dar optimismul meu se bazează pe ceea ce am văzut și pe oamenii pe care i-am întâlnit și cred că în continuare este nevoie de mai multă atenție din partea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule președinte, mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat cuvântul și mulțumesc lui Andrei Plencovici pentru felul foarte profesionist și la obiect în care ai gestionat această delegație. Și eu m-am întors ieri după amiază și pot să vă spun, dragi colegi, că dacă mergeți pe străzile din Kiev, puțin în afara centrului, se vede foarte multă sărăcie pași înapoi, recesiunea se văd și se simt în viața ucrainienilor. Reformele necesită timp, dar pentru foarte multe persoane acest timp nu mai poate să mai aștepte. Reformele ar trebui să se întâmple mai repede și ar trebui să aibă și efecte. Dacă și coaliția la guvernare ar fi mai stabilă, poate că s-ar putea dar în multe domenii există multe întârzieri, corupția, reforma aparatului de justiție, toate acestea nu funcționează bine. Dar ceea ce funcționează bine, și trebuie spus acest lucru, este reforma poliției. Aceasta funcționează bine. Avem susținere din partea Statelor Unite și a Canadei. Avem o modificare vizibilă în acest domeniu și se vede o diferență foarte clară față de poliția dinainte, care avea spirit sovietic mai mult, iar în domeniul energetic s-au uh, făcut progrese și uh, acolo, pentru că s-a combătut corupția, ceea ce are efecte și pe prețul energiei. Agricultura, dereglementarea, mai puține <coughs> mai puțină reglementare din partea statului, mai puțină corupție, toate acestea sunt uh, lucruri pozitive care se simt în uh, energie. Există și foarte multe IMM-uri, dar care arată că o schimbare sistemică este cea care face diferența. Abuzul de poziție dominantă sau uh, abuzul în domeniul comercial se practică, e nevoie de o mai bună recompensă, un nivel de salariu mult mai bun pentru activitățile acestea economice. Colegii din Parlament de multe ori uh, accelerează lucrurile, dar după aceea trag frâna de mână. Ba accelerează, ba trag uh, frâna de mână și când o fac în același timp, uh, motorul ia foc. Avem două legislații acum despre liberalizarea vizei și un plan de acțiune aferent. Joi se va vota și apoi planul de acțiune împotriva corupției, care este susținut de societatea civilă. Să vedem cum vor avansa lucrurile. Societatea civilă este în continuare foarte importantă și necesară pentru a putea să îi uh, stabilească o cale bună, o, o cale dreaptă pentru acești uh, parlamentari. Da, mulțumesc, domnule Nard. Da, vă rog. Mulțumesc. Am senzația că Ucraina nu este în situația Danemarcei sau a Ucrainei. Nu este printre cei care nu au niciun fel de conflict. Totuși, Ucraina este uh, în parte ocupată și ar fi foarte bine dacă și populația Ucrainei ar fi mai apropiată de reprezentanții pe care i-a ales în mod democratic fără să mai uh, persiste sistemul oligarh nici în economie, nici în politică. Dacă însă ne uităm la participarea la vot într-o țară care este în război și care este ocupată, putem vedea că 46%, adică jumătate din populație care a participat la vot, uh, nu este o cifră impresionantă, nu prea pare să intereseze ce se întâmplă și dacă ne uităm la repartizarea voturilor geografic, atunci vedem că interesul național este de fapt subminat pentru că, de exemplu, în Sud, în Donbass, 30% au votat. Dacă vedem că 30% din votanți se află într-o situație în care uh, putem să considerăm că există o participare activă, atunci nu știm ce se întâmplă în părțile în care nu participă societatea. Dacă vrem să spunem că există o democrație în Ucraina cu această participare la vot, eu nu cred că aceasta este democrația. Mulțumesc! Domnul Plencovici, mulțumesc domnule Vițula, domnule Plen, Petarle, domnule Plencovici, domnule Nard, domnule Nard, îmi cer scuze, spune domnul Plencovici. Cred că activitatea noastră parlamentară trebuie să ajungă și la o formă de cooperare interguvernamentală pentru ca să putem pune în aplicare acordurile existente. Statele membre trebuie să fie conștiente de recomandările pe care le facem noi în urma acestei delegații. Acesta este ceea ce doresc să vadă și parlamentele noastre, adică relații care se dezvoltă și cred că prima oportunitate este uh, înainte de reuniunea Consiliului pe 7. O altă chestiune importantă uh, politică și delicată este următoarea. Înainte de modificarea referen, refer, legislației referendumului în Olanda, a existat o inițiativă de a organiza un referendum cu privire la ratificarea acordului de asociere între Ucraina și Uniunea Europeană. Aceasta este într-adevăr o chestiune destul de ciudată, o inițiativă ciudată, din câte înțeleg eu, nu este, are ca scop să complice viața ucrainienilor, ci mai degrabă a forțelor pro-europene din Olanda. Deci ceea ce am vrea noi să nu se întâmple este ca acordul de asociere pe care, la care au lucrat foarte mulți oameni în Uniunea Europeană și pe baza căruia a început adunarea din Piața Maidan să fie um, să meargă în paralel uh, cu să meargă în paralel cu alte acțiuni și să fie subminat. Deci aș vrea să avem o acțiune coordonată în dezbaterile pe care le avem în Olanda, pentru că referendumul este prevăzut pentru 4 aprilie 2016 și cred că cu toții avem o obligație morală pentru că am ratificat acest uh, acord. Dacă vă amintiți, uh, pe 16 septembrie, chiar în mod simultan la Strasburg și în Parlamentul uh, în Rada Ucraineană, la Kiev, deci trebuie să încercăm să ne asigurăm că ratificarea acestuia să se întâmple și la timp și fără nicio barieră. Toți cei care doresc să ajute la acest proces sunt invitați să o facă și aici contăm mai ales pe colegii noștri precum Marc, care sunt uh, flamanți, dar care vorbesc uh, olandeză și pot contribui și pot contribui la această mișcare importantă. Mulțumesc foarte mult, într-adevăr. Am auzit chiar că guvernul a decis să nu intervină în această dezbatere publică. Dacă semnezi ceva, trebuie să asumi și să aperi acea hârtie. Am uitat un punct în raportul meu despre ONU. Takes initiative to the committee în grupurile politice poate că veți discuta, pentru că anul viitor vom avea recomandări adresate Consiliului privind o reformă a structurilor Națiunilor Unite și cred că mm, va trebui să ne asumăm niște responsabilități. Da, conform regulilor de procedură, inițiativa trebuie să vină din partea grupurilor. Deci vă rog discutați această problemă în grupuri și după aceea putem discuta în birou lărgit. Mulțumesc foarte mult, s-a încheiat întâlnirea.